Buongiorno a tutti, se prendete posto, mm, per favore lì, possiamo cominciare. Abbiamo una Bună dimineața, vă rog să luați loc ca să putem începe. Avem o ordine de zi foarte încărcată în această dimineață, avem multe dezbateri și vom începe cu prezentarea uh, doamnei Claire Bury pentru noul cod adică noul cod pentru uh, comunicații electronice în Europa, revizuirea cadrului pentru telecomunicații, o propunere pe care am așteptat-o mult timp și pe care Comisia a publicat-o la jumătatea lui septembrie. După cum știți, noul cod pentru telecomunicații reunește cele patru acte legislative de care ne-am ocupat și noi. Avem membri uh, care se ocupă de foarte mult timp de aceste dosare și au urmărit întreaga procedură legislativă în domeniul telecomunicațiilor. Știm că au intervenit multe evoluții tehnologice în ultimii ani și multe acte legislative și multe evoluții sociale. Mă gândesc, de exemplu, la uh, Uh, impactul social al uh, tehnologiilor. Așadar, e important să ne păstrăm spiritul deschis și să arătăm că Parlamentul European este dispus să coopereze pe aceste propuneri legislative. Avem cam o oră și jumătate pentru dezbatere, așa că vom avea timp să ascultăm pe toată lumea și pe coordonatori și pe ceilalți membri ai comisiei, așa că vă propun următoarea structura dezbaterii. O ascultăm uh, pe doamna Bury 10 până la 15 minute, după care avem o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor, dacă sunteți de acord, coordonatorii sau uh, locțiitorilor, și apoi doamna Bury va răspunde <clears throat> la acele întrebări punctuale ce au fost adresate, după care urmează o a doua rundă de discuții pentru ceilalți membri ai comisiei. Așadar, îi dau cuvântul doamnei Burry și mulțumesc pentru prezența alături de noi. Bună dimineața! Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezența tuturor celor care sunt în această din aici. Um, e o mare plăcere și o mare onoare să mă aflu aici astăzi. E prima oară când vin în această comisie de când mi-am preluat postul în ianuarie. Așa că mă bucur foarte tare să fiu alături de dumneavoastră și, cum spuneați, e o mare onoare să prezint această revizuire mult așteptată a cadrului pentru telecomunicații. După cum spuneați, este vorba de o parte a eforturilor noastre uh, privind piața internă digitală. Așa cum ați explicat, am codificat uh, mai multe acte legislative. În această propunere consolidăm astfel legislația și o simplificăm și dorim în plus să facem și niște modificări semnificative ale acestui cadru, astfel ca până la urmă să avem un cod al telecomunicațiilor care să ne uh, convină pentru următorii 10 ani, pentru infrastructura telecomunicațiilor și pentru piața internet digitală pe care vrem să o creăm. Sper că astăzi lansăm o cooperare fructuoasă cu această comisie. Bineînțeles, cadrul pentru telecomunicații e cumva nucleul muncii acestei comisii și uh, așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu toți membrii comisiei ca să găsim la o, uh, o soluție bună pentru acest pachet. Cum spuneați, la jumătatea lui septembrie am adoptat acest pachet pe care îl numim pentru conectivitate și care are mai multe componente. Eu vă voi prezenta aceste elemente. Uh, voi vorbi mai întâi despre ceea ce am numit conectivitate sau obiectivele Geekbit. Cred că toți cei care cunoașteți domeniul știți că nu vom avea piața digitală pe care ne dorim dacă nu avem conectivitate prin internet de mare capacitate în întreaga Europa, nu doar pentru cei care locuiesc în orașe, ci și pentru cei care trăiesc în mediile rurale în mediul rural. Cred că aceasta e una din provocările cele mai mari cu care ne confruntăm. Nu putem să ratăm acest prilej. Este vorba de creșterea europeană, de competitivitatea noastră, dar și de coeziunea teritorială și socială în Europa. De aceea, iată, în acest moment venim cu un cadru care anticipă uh, situația uh, din 2025, care are o o viziune politică serioasă de uh, destinația pe care ne dorim și sperăm uh, să avem uh, conectivitate adecvată pentru toată lumea, să nu avem o situație fragmentară, ci ceva uniform în întreaga Uniune. Deci se numește acest pachet conectivitate pentru piața digitală unică și către societatea gigabit. gigabit și am definit trei obiective strategice pentru 2025. Acestea trebuie să fie complementare față de cele care au stabi- fost stabilite pentru agenda digitală, pe care cred că o cunoașteți foarte bine, dar se merge mai departe, bineînțeles, și într-un cadru temporal mai mare. Deci, despre ce vorbim aici, despre această conectivitate gigabit? Ce înseamnă asta pentru cetățeni în, zi, în viața de zi cu zi? Vrem mai întâi să ne concentrăm pe ceea ce numim <clears throat> principalii vectori socioeconomici, uh, Uh, o formulare destul de birocratică pentru școli, uh, noduri de transport și principalii furnizori de servicii publice și întreprinderi intensiv digitale. Să spunem că vorbim de fapt despre principalele aspecte ale vieții publice, școli uh, și alte locuri unde oamenii congregă în mod zilnic. Deci trebuie să avem conectivitate pentru aceste locuri ca să contribuim la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă ce ne dorim noi și ce înseamnă în practică această conectivitate gigabit. Câteva exemple practice. Dacă avem această conectivitate, adică acces rapid la internet, diferența pentru scanare CT uh, uh, se, timpul se reduce la câteva minute în loc de un sfert de oră. Uh, pentru serverele companiilor, dacă ele au probleme, reducem timpul de reparare de la o lună la 33 de ore, deci e vorba de diferențe mari și pentru aplicațiile din domeniul sanitar și pentru felul în care își gestionează sistemele IT întreprinderile. Știți că, de exemplu, atunci când mergeți la Strasburg, uh, acoperirea este foarte eclectică, deci vrem să creăm ceva uniform, foarte uh, omogen și de aceea obiectivul este să avem până în 2020 conectivitate 5G ca serviciu comercial uh, autonom și uh, să fie prezent cel puțin într-un oraș mare din fiecare stat membru și apoi să se meargă mai departe până în 2025. Deci, acesta ar fi o precondiție pentru competitivitatea industriei noastre. Și al treilea obiectiv ar fi ca toate gospodăriile, nu doar în mediul urban, ci și în cel rural, să aibă acces și conectivitate, adică o viteză de descărcare de cel puțin 100 de megabits pe secundă Uh, upgradabilă la viteză uh, în gigabit. Sperăm să avem această conectivitate minimă necesară pentru familiile și oamenii care poate doresc să uh, își desfășoare activitatea folosindu-se de aplicații, telefoane, televizor și așa mai departe. Iarăși, până la urmă, vrem să ne asigurăm că nu vom avea acel decalaj digital sau acea ruptură digitală în cadrul societății. Aceste obiective înseamnă că avem nevoie de rețele de capacitate mare și de aceea pachetul de restructurare a directivelor cuprinde o modificare foarte semnificativă în legătură cu uh, stimularea investițiilor și o să revin imediat la acest aspect. Avem nevoie de un efort european comun. Ca să ajungem la aceste lucruri, nu trebuie să vă spun eu, știți foarte bine, dar din perspectiva Comisiei sperăm că uh, și dumneavoastră veți fi de acord cu aceste obiective, cu această viziune politică pe care am stabilit-o și ne veți ajuta să o transformăm în realitate. În cadrul pachetului există trei măsuri. Prima, anunțată de președintele Juncker în uh, discursul său privind starea Uniunii, uh, este Wi-Fi uh, gratuit în uh, centrele de viață comunitară. Adică e vorba de o inițiativă care sperăm noi va promova accesul liber la internet prin uh, wireless în parcuri, uh, în piețele centrale și alte locuri de genul acesta. Vom încuraja autoritățile să facă acest lucru dacă n-au făcut-o, precum și alte entități care au o misiune publică, astfel încât toată lumea să poată vedea, exul fără fir în practică, care sunt beneficiile uh, în viața de zi cu zi. Și cred că motivul pentru care și președintele a menționat acest lucru în discursul său e potențial aici de uh, ofertă vizibilă, simbolică a Europei pentru cetățenii săi. Sperăm că va promova folosirea serviciilor digitale, permițându-le oamenilor să vadă concret ce înseamnă acces de capacitate mare și ce diferență este când au astfel de acces. Uh, vom uh, finanța prin vouchere de uh, valori mici, nu vorbim de finanțări cu sume foarte mari. Sperăm că totul va merge rapid, simplu și nebirocratic, ca să avem primul Wi-Fi, Wi-Fi for You în 2017. Trebuie să ne mișcăm foarte rapid ca să avem un sistem care să funcționeze practic foarte rapid, astfel încât uh, oamenii să vadă acest lucru când își iau telefonul mobil, să poată alege Wi-Fi for You atunci când sunt într-un spațiu public și acesta e disponibil. Uh, sumele disponibilizate, 120 de milioane pe 3 ani, deci nu foarte mult, nu e o sumă uriașă, dar dacă e folosită bine, poate crea valoare simbolică și e un prilej unic considerăm că ar trebui să asigurăm conectivitate cam 6.000-8.000 de comunități locale până în 2020. Evident, fiecare conexiune Wi-Fi uh, va deservi uh, mai multe persoane, cam 50 în același timp, deci uh, cam 40-50 de milioane de conexiuni fără fir pe zi. Sperăm că această comisie va colabora cu noi în lunile care urmează ca să înregistrăm un succes. Avem nevoie de acest instrument rapid, uh, ca el să fie important pentru cetățeni, relevant pentru cetățeni și timpul uh, e foarte scurt. Așa că ne bizuim pe colaborarea dumneavoastră ca să creăm acest instrument pentru cetățeni. A doua parte a planului planul de măsuri pentru 5G. Spuneam că trebuie să avem acces de plin și conectivitate completă prin 5G, fără probleme, așa că am adoptat un plan de măsuri pentru a implementa 5G până în 2020. Cred că uh, în această privință, doamnă președinte, ați spus că unii dintre membrii comisiei cunosc domeniul foarte bine și cred că trebuie să învățăm, uh, să tragem niște învățăminte din ce s-a învățat, s-a întâmplat cu 4G uh, și să creăm acum un cadru bun pentru 5G. Deci trebuie să creăm o foaie de parcurs și priorități pentru uh, implementarea 5G. Vedeți pe slide care ar fi etapele să creăm toate foile de parcurs și prioritățile pentru toate statele membre, să punem la dispoziție mm, frecvențele de spectru și vom avea conferința telecomunicațiilor radio uh, și între timp Comisia lucrează și la alte propuneri concrete. Vrem să creăm uh, evoluții rapide în centrele urbane majore și uh, căi de transport principale și să promovăm uh, testele cu mai multe părți interesate astfel încât să aducem inovația în, pe piață, efectiv. Și nu în ultimul rând, facem un apel la industrie, pentru că, bineînțeles, e absolut esențial să avem cel mai bun sprijin din partea industriei și să avem și sprijinul din partea statelor membre pentru partea de standardizare. A treia componentă, cea cheie, codul comunicațiilor electronice și regulamentul BEREC. Pentru a asigura obiectivele legate de conectivitatea gigabit, considerăm că avem nevoie 500 de miliarde de investiții, 500 de miliarde de investiții în, următoarele, în următoarea decadă și am constatat că deocamdată ne lipsesc cam 155 de miliarde Așa că trebuie să modernizăm regulile telecomunicațiilor ca să ne asigurăm că vom găsi acei 155 de miliarde. Codul telecomunicațiilor, deci, se bizuie și consolidă, dispo, consolidează dispozițiile existente în domeniu, dar introduce și un accent suplimentar pe nevoia de a investi în rețele și de a ne asigura că toți actorii au aceleași posibilități de a investi. Știți cu toții din contactele pe care le aveți cu mediul de afaceri că acesta spune că își dorește foarte mult uh, certitudine juridică și previzibilitate pentru investiții. Așa că în cadrul cel nou se recunoaște mai bine potențialul acordurilor comerciale, inclusiv uh, proiecte de coinvestiții pentru a reduce nevoia uh, intervenției de reglementare, astfel încât până în 2025 să avem să fi creat infrastructura necesară. Dorim să creăm, o, uh, să creăm reglementări care încurajează investiții și um, implicarea operatorilor alternativi care vor putea avea acces uh, la infrastructura critică alternativă uh, și vrem ca ei să rămână Um, să beneficieze de certitudinea și previzibilitatea de care au nevoie. Spectrul, acum, după cum știți, e un subiect uh, spinos, dar noi considerăm că este esențial să analizăm acest aspect în cadrul acestui pachet. Sperăm că data viitoare vom avea o dinamică bună și că vom putea să facem pași înainte. Bineînțeles, în Parlament a susținut uh, foarte tare propunerile Comisiei în acest sens și vă mulțumim și sperăm că și acum ne veți susține pentru că este o componentă esențială, crucială a pachetului. Vrem să creăm mai mare previzibilitate, stabilind perioade de licențiere de minim 25 de ani, așa cum a propus și Parlamentul acum 2 ani, și vrem să ne asigurăm că spectrul este alocat foarte rapid, stabilind uh, termene pentru alocarea frecvențelor. Deci, prelungim perioadele de autorizare și acordăm mai repede frecvențe, sperând să creăm astfel un cadru mai previzibil. Vrem și o abordare mai consecventă în legătură cu obligațiile, în legătură cu uh, internet work sharing și uh, crearea de celule mici pentru conectivitate, ca să stimulăm acea conectivitate unitară. Am încercat să calibrăm foarte bine propunerea, ținem seama și de ce ne-a arătat Parlamentul în trecut. Bineînțeles că veți analiza diferitele elemente, dar sperăm că de data aceasta dinamica e una mai bună și că chiar vom face niște pași mari înainte. Voi încheia prin a spune câteva cuvinte și despre ce spune codul pentru consumatori. Iarăși, o preocupare uh, de bază a acestei comisii și ce propunem în legătură cu BEREC, rolul uh, autorităților de reglementare. N-are rost să avem rețele și acces și conectivitate dacă nu avem consumatori care să le folosească și încrederea acestora în ce se întâmplă. Deci, uh, e nevoie de un nivel foarte bun de protecție a consumatorilor și vom continua să menținem uh, protecția consumatorilor în domeniul telecomunicațiilor la nivelul la care este, unde e nevoie și am uh, modificat semnificativ și regulile privind serviciile de telefonie. Aveam reguli uh, învechite care dispar din pachet, dar care pot fi menținute de statele membre și vrem acum un contract rezonabil um, de conectivitate, astfel încât toată lumea să poată avea acces la o conectivitate de bază, la prețuri rezonabile. Pentru a schimba regulile, trebuie să schimbăm și sistemul instituțional, să-l actualizăm, ceea ce înseamnă un set minim de competențe pentru fiecare stat membru și BEREC, adică uh, rețeaua autorităților de reglementare, uh, care va deveni agenție Europeană, pentru a oglindi competențele pe care le au reglementatorii de la nivel național. Vom avea și obiective comune pentru a spori accesul utilizatorilor finali și uh, deci, ale consumatorilor și drepturile consumatorilor în noul cadru. Bun, pentru a recapitula puțin, considerăm că oportunitățile de pe piața digitală unică nu ar trebui să fie la dispoziția unui grup restrâns, ci a tuturor și acesta e scopul până la urmă acestui pachet cu cele trei componente ale sale. Știm că tehnologiile rapide, uh, Uh, în bandă largă au ajuns deja în 71% din gospodării, dar în principal în mediul urban și numai 28% din uh, gospodăriile din mediul rural au acces uh, în bandă largă. Nu mai putem permite să continue această diferențiere în societate, trebuie găsite soluții și considerăm că aceste propuneri, după ce vom coopera și cu dumneavoastră, vor găsi soluția la aceste probleme. Dacă vrem ca cetățenii să beneficieze de aceste propuneri în 2015, trebuie să accelerăm propunerea pentru Wi-Fi for EU. Sper să continuăm rapid și cu discuțiile privind consolidarea codului. Știm că așteptați încă versiunile lingvistice, dar sperăm că ne veți da un semnal politic cum că doriți să vă ocupați de acest lucru și încă rapid și Sperăm să avem un acord politic până la sfârșitul anului 2017. Aceasta este ambiția stabilită pentru piața digitală unică, în strategia aferentă acesteia și este esențial să ne mișcăm cât se poate de repede în cadrul mandatului uh, actual, pentru că altfel cetățenii nu vor avea cadrul de care e nevoie ca Europa să fie competitivă și ei să beneficieze deci de oportunitățile oferite de piața unică digitală la timp și ca noi să ne îndeplinim viziunea politică până în 2025. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm pe marginea acestui pachet de propuneri. Grazie a lei per questa presentazione. <laughs> Possiamo anche... Noi vă mulțumim pentru această prezentare. Cred că merită aplauze pentru că a fost foarte clară, cuprinzătoare. vă asigurăm că, ne vom, uh, că vom fi la înălțime, în cel de la Parlamentul European, în comisia aceasta. Codul acesta conține într-adevăr niște provocări importante și cred că astăzi, la întâlnirea coordonatorilor, Deja o să hotărâm cu privire la numirea raportorilor, deși, așa cum spuneați, nu avem versiunile lingvistice traduse, dar uh, deja vom lua decizii la următoarea reuniune a coordonatorilor. Haideți acum să începem cu coordonatorii, apoi răspunsurile doamnei Burry și apoi uh, cea de-a doua rundă de intervenții. În primul rând, domnul Carnes. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc Comisiei pentru această inițiativă. Cred că cu toții am așteptat de ceva vreme să vină o astfel de propunere și nimeni din sală nu poate să conteste faptul că pentru ca Europa să rămână un uh, lider uh, mondial, să fim competitivi, trebuie să fim pe internet, trebuie să avem conectivitatea necesară. Acum, o să mă refer mai degrabă la preocupări și mai puțin uh, la entuziasm și acesta este prevalent avem preocupări legate de capcana, de a promise ceva și să nu se întâmple nimic. Deci chiar vrem să se um, desfășoare toate aceste lucruri. Deci toată partea de Wi-Fi, de, um, conectivitate fără fir sună grozav, dar ce spuneați, um, o piață de 500 de milioane nu este chiar atât de mare, iar banii pe care i-ați menționat, care ar fi utilizați pentru finanțare, nu cred că ar acoperi mare lucru. Ideea este minunată, dar cred că este foarte important să fim și realiști să vedem ce putem să facem și să fim realiști și în ce le spunem oamenilor că o să aibă. Asta e o preocupare. Obiectivul pe care l-ați menționat de cel puțin 5 ori a fost ca mediul de investiții să fie propice. Este un lucru esențial mereu trebuie să echilibrăm nevoile celor care investesc, adică să obțină un profit, să primească ceva înapoi și dorința consumatorilor să aibă un serviciu excelent la un tarif cât se poate de mic. Este un echilibru foarte greu de stabilit, e ușor să-l afirmi, dar este greu să-l realizezi. Dar, sigur, în ansamblu, inițiativa este binevenită. Și dacă și ceilalți coordonatori uh, sunt de acord, uh, noi uh, suntem pentru demararea activității pe acest um, dosar cât se poate de repede. Unul dintre cele mai importante elemente în ceea ce privește 5D este spectru. Știu că încă mai sunt dispute cu privire la cum să se întâmple acest lucru dar sigur, cu toții avem nevoie de spectru pentru ca 5G să existe, dar în multe părți din Europa spectrul a fost um, împărțit în diferite modalități, ceea ce duce la probleme pentru statele membre. Și acum, din nou, se pune problema echilibrării dorințelor și a practicii. Deci chiar nu vreau să spun nimic rău despre o inițiativă excelentă și clar grupul nostru vă va sprijini Um, puternic, dar trebuie să fim și realiști în legătură cu ceea ce putem promite și ce putem să livrăm într-un timp cât se poate de scurt. Vă mulțumesc foarte mult. Grație, colega Carins. Vă mulțumim, domnule Carins. Domnul Deniță. Și eu cred că acest uh, pachet propus de către Comisie va avea un sprijin larg în Parlament. În primul rând, ar trebui să subliniez faptul că faptul că, în sfârșit, Comisia a venit cu un pachet pentru 5G, uh, cred chiar în ultimul moment, astfel încât să putem recupera din decalajul pe care îl avem și față de Statele Unite și față de țările din Asia, în special Coreea de Sud. Și cred că uh, Acum uh, este foarte important acest proces de coordonare și de rezolvare a eventualelor dispute care ar putea să apară în momentul în care alocările de spectru ar putea să fie împiedicate de Uh, utilizarea diferită a acestui spectru în diverse țări membre, special pentru domeniul militar, dar cred că este important faptul că în momentul în care această competiție a fost deschisă, fiecare stat membru va dori să fie el primul care să ofere servicii 5G și cred că această competiție va fi uh, una care va pune uh, pe fast track acest proces. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun se referă la uh, Uh, Wi-Fi for You. Uh, eu cred că este un proiect bun, dar de diavolul se ascunde în detalii și cred că mecanismul de alocare și de distribuire va fi foarte important, pentru că tot acest proces generos riscă să fie foarte ușor compromis dacă și această sumă minimă, discutabilă dacă e suficientă sau nu, dar eu cred că este doar un prim pas, că dacă proiectul va fi de succes, el poate să fie ulterior uh, trecut pe faza a doua cum anume se va face această distribuire este foarte important, pentru că altfel procesul nu va putea să fie bine gestionat. În privința codului în uh, Telecom și a Berecului, eu fac parte dintre aceia care cred că excesul de reglementare în telecomunicații dăunează. Și nu cred că practica care, în care înlocuiești cafeaua de dimineață cu o reglementare în fiecare zi este o practică bună pentru piața telecomunicațiilor europeană. Și acest lucru s-a văzut de foarte multe ori. Și cred că, uh, și sunt și recunosc că n-am citit uh, bine uh, documentul referitor la BEREC, dar când aud că se enhance BEREC Power și chestii de genul ăsta, sunt ușor îngrijorat pentru că <clears throat> ceea ce cred este rezolvarea rolului Comisiei și al Berecului, în primul rând pentru că cine se ocupă de strategie? Și am mai ridicat această chestiune, domnule Oettinger, și am din prima zi de comisar. Nu rezolvați această chestiune în care fiecare, în fiecare zi își ia acest rol de uh, gestionar al politicii telecomului Uniunea Europeană? nu veți putea rezolva. Eu cred că Comisia este cea care face strategia și politica și berec este cel care face reglementarea și atât. Și vă aduc aminte, ca să nu credeți că vorbim în general, despre cazul de la MTR când MTR-ul prost pus în aplicare de către BEREC a făcut ca în foarte multe state membre procesul de dezvoltare a 4G-ului să fie îngreunat, ă, să fie ă, timpul necesar pentru dezvoltare să fie dublu față de cel normal. Și acest lucru cu Comisia l-a știut și nu s-a putut realiza nima, practic mai nimic. Pentru că ă, BEREC a refuzat să ia în considerare costurile de alocare a spectrului pentru 4G. Dacă aceste lucruri se vor întâmpla, vom constata că strategia de dezvoltare în mod indirect este decisă în altă parte, și nu în Comisie, și nici în Parlamentul European, uh, nici într-un caz. Și aceste lucruri trebuie foarte clar definite și cred că în acest cod și mai ales în actul referitor la BEREC, aceste lucruri ar trebui să fie foarte bine uh, reglementate. În rest, succes! Noi vă sprijinim. Děkuji, paní předsedající. Já bych se také připojil k tomu Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sunt printre cei care au mulțumit uh, Comisiei pentru această prezentare, pentru prezentarea contextului um, legat de intențiile Comisiei. Într-adevăr, Europa are nevoie de conectivitate de vârf și este adevărat că acum deja am ajuns la limita nevoilor de care avem, ne, vitezelor de care avem nevoie și avem nevoie de o acoperire teritorială mai mare, un domeniu de aplicare mai mare. Eu sunt raportor pentru telecomunicațiile SIF și Trebuie să menționez că am început și acolo um, la, cu o idee foarte um, importantă și până la urmă am ajuns doar la 10% din acest lucru. A fost foarte greu să îndeplinim așteptările. Deci trebuie să fim foarte atenți, să ne dăm seama de ce suntem în stare cu adevărat. Este adevărat că industria telecomunicațiilor are nevoie de oarecare certitudine când vine vorba de, de cadrul de reglementare și sper că mm, rezultatele noastre vor fi suficient de bune încât, încât industria să poată să um, anticipeze ceea ce poate să facă acest cadru de reglementare, astfel încât să nu fie nevoie de modificări ulterioare. De asemenea, este foarte important să consolidăm rețelele de transmisie. Asta e clar, dar pe de altă parte trebuie să fim prudenți ca toți banii pe care îi folosim, banii publici, să nu fie utilizați într-un regim unde creșterea s-ar putea să fie limitată de faptul că e vorba de fonduri publice. Uneori e mai bine să lăsăm pur și simplu piața liberă să hotărască și de fiecare dată când alocăm ajutoare, de fiecare dată când um, alocăm resurse în acest sens, trebuie să fim foarte atenți când ne conturăm rolul, pentru că uneori am putea să punem pur și simplu limite la uh, potențialul maxim. Sunt foarte multe domenii, însă ar, ar fi interesant să uh, facem un fel de armonizare, un fel de ambalare care să ne ajute mai ales pe partea de spectru. Deși încă mai avem problema aceasta că alocarea de spectru se face la nivel de state membre. Deci, interconectivitatea s-ar putea încă să mai fie o problemă în viitor. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Cred că noul uh, cont, noul cont va duce la un um, um, o abordare mai rapidă și să sperăm că acestea vor um, sprijini um, rețeaua în ansamblu. Grazie a lei. La parola alla collega Callas, prego. Vă mulțumim. Dăm acum cuvântul doamnei Calas. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, și mulțumesc și Comisiei pentru această propunere. Noi salutăm această abordare unificată. Avem niște întrebări uh, specifice. Referitor la spectru, știm cât de greu a fost uh, cu alocarea benzii de 700 mm, uh, de mega. Mă întreb dacă aveți un plan mai bun despre cum să facem lucrurile în continuare. Apoi, cu BEREC. E foarte bine să avem o supraveghere europeană mai bună, pentru că în acest moment BEREC um, reprezintă de fapt niște interese naționale și nimeni nu are o viziune de ansamblu cu privire la europeană, cu privire la punerea în aplicare a propunerilor și acest lucru mi se pare foarte important. Referitor la concurență pe piața telecomunicațiilor, Salut această abordare, dar am și o întrebare. Vedem multe oferte de pachete și operatorii de telecomunicații nu mai oferă doar um, servicii de telecomunicații. Există niște pachete. S-a uitat Comisia și la convergența acestor servicii și la definirea pieții și a puterii de piață. cât despre diferența um, între serviciile bazate pe număr și cele care sunt fără număr și apoi um, trimiterea acesta la serviciul 112. Cum funcționează lucrurile în practică? Dacă nu există rețea, încă poți să suni la serviciile uh, de urgență, dar dacă n-ai internet și uh, serviciile OTT nu pot să furnizeze accesul oamenilor la serviciile de urgență, cum se descurcă în practică? Nu cumva există o îngrijorare că oamenii o să depinde de acest lucru, să uh, facă, nu știu, că să trimită mesaj WhatsApp la serviciile de urgență, că n-au rețea, nu pot să mai facă nimic și atunci ajungem într-o situație și mai uh, grea decât cea prezentă. Iată niște întrebări specifice și vă mulțumesc foarte mult. Așteptăm cu interes să, um, la, să cooperăm împreună. Vă mulțumesc. Urmează acum uh, domnul Remon. Mulțumesc și din partea mea mulțumesc Comisiei pentru prezentare. E un proiect foarte important și sper că se va uh, concretiza cât mai mult, în cât mai mare parte. Ați uh, vorbit uh, de uh, situația precară din regiunile rurale mai îndepărtate. Trebuie să asigurăm că se creează rețea care poate asigura un trafic de date semnificativ și pentru aceste zone. Pentru că e vorba de suprafețe mari în Europa și de o parte importantă a populației europene. Uh, nu putem uh, să menținem acești cetățeni în situația asta de dependență sau de lipsuri digitale și sper că până la urmă uh, o să negociem și o să colaborăm astfel încât să avem uh, um, un regulament bun. La fel și pentru alocarea frecvențelor, alocarea spectrului. Uh, și aici avem interese divergente la nivel național între diferitele statele membre și uh, cred că ar trebui să ajungem găsim uh, niște reglementări care să permită alocarea rezonabilă, fără a mai ține seama de frontiere. Și în legătură cu Wi-Fi for You, mi se pare un proiect foarte important din motivul că vorbim de interes public, comunicații, internet, ceea ce e foarte important pentru o democrație. Uh, poate că e un proiect mic, dar uh, uh, și cu transporturile rutiere s-a început cu câteva străzi până la urmă și până la urmă s-a extins. Deci mi se pare că e un proiect care merită atenție și trebuie încurajat. Mulțumesc! Ultimul intervento de coordinat. Mulțumesc. Acum doamna Capel, ultimul coordonator de presa noastră. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru această prezentare foarte interesantă uh, pe, care, pe acest pachet pe care îl așteptăm într-adevăr de foarte mult timp. Suntem într-adevăr cu acea, de acord cu acea societate cu conexiune gigabit. Uh, Ați vorbit și de două obiective care nu sunt de fapt noi, tehnologia 5G și accesul mai rapid la internet. Eu vin din Austria și acolo de ani de zile se vorbește de uh, uh, miliardele pentru bandă largă care nu au fost plătite niciodată, deci trebuie să ne asigurăm că găsim mecanismele necesare astfel încât uh, Uh, statele membre să acționeze în același sens, uh, să fie unite și nu dezbinate de propriile interese și, și practic să se creeze și în mediul rural acea uh, conexiune rapidă la internet, pentru că dacă vorbim de e-mobilitate și mm, conectivitate rapidă, avem nevoie și în mediul rural de aceeași capacitate ca și în mediul urban. Și știu că aceasta presupune și un efort financiar mare și aș atrage atenția asupra faptului că EFSI ar trebui să financeze în special proiecte de parteneriat public-privat pentru extinderea unor astfel de rețele și infrastructuri de acces uh, rapid în bandă largă, mai ales în mediul rural. Uh, Uh, apoi, v-ați referit la tehnologia 5G și desfășurarea acesteia. Dacă, uh, așa cum ne spunea comisarul Oettinger uh, de curând, nu insistăm pe această tehnologie, pierdem foarte mult. Deci trebuie să cooperăm foarte mult și cu industria, astfel încât să ne asigurăm poziția dominantă de conducere în, acest, în ceea ce privește această tehnologie. Și apoi trebuie să ne ocupăm și de spectru. Cum să avem 5G dacă nu avem un spectru comun? Mi se pare că uh, trebuie să uh, trebuie să fim atenți, avem mobilitate fizică, dar nu încă mobilitate digitală. Apoi, despre Wi-Fi for You, sunt de acord întru totul, dar să fim atenți la două lucruri. Acei 155 uh, de milioane nu sunt, 120 de milioane nu sunt uh, suficienți uh, și îndrăznesc, mă îndoiesc că se va putea implementa proiectul. Și în al doilea rând, deja sunt acțiuni împotriva statelor uh, care subvenționează conexiuni uh, gratuite la internet. Deci să se verifice să nu există un conflict de interese între uh, cei care susțin crearea unui astfel de acces liber la internet și ceea ce hotărăsc comunitățile locale. Apoi, da, e bine că aveți această perspectivă pentru 2020, pentru 5G uh, și apoi uh, posibilitățile uh, de investiții ar trebui să fie um, prevăzute nu doar pe industrie, ci ar trebui să se asigure și uh, siguranță și reglementare a investițiilor, astfel încât să fie protejată și industria, dar și să fie încurajată industria, dar să fie protejați și consumatorii. Deci uh, aveți toate, tot sprijinul meu pentru cele trei componente pe care le-ați prezentat. Grazie, abbiamo un... Mulțumim. Am făcut acum un prim, uh, o primă rundă de întrebări din partea colegilor care au exprimat o serie de preocupări. O să dăm domnului Buri pentru întrebări. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor coordonatorilor pentru sprijin. Cred că astfel um, aflăm că avem toate elementele corecte în pachet, dar acum um, întrebările cred că se referă mai degrabă la echilibru, dacă l-am găsit. Acum, în ceea ce privește Wi-Fi for EU, wi pentru Uniunea Europeană. Da, sigur, trebuie să fim realiști pentru că nu avem foarte mulți bani. O să revin la acest lucru și domnul Nica avea dreptate că diavolul se află într-adevăr în detalii. Dar e vorba despre a începe lucrurile. Nu vrem să facem o revoluție, pentru că cu 120 de milioane nu poți să faci o revoluție. Dar vrem ca oamenii să vadă cum stau lucrurile în practică și să sperăm că în felul acesta va veni o cerere. Deci vrem să uh, demarăm cumva procesul. Banii nu sunt foarte mulți, dar costurile uh, um, practice ale facilităților de Wi-Fi nu sunt chiar atât de ridicate. Uh, Uh, voucherele probabil o să fie cam 20 mm, de mii, costă cam 200 uh, de euro o facilitate internă și 500 de euro una externă. Deci puteți să deservești destul de um, mulți oameni. Nu sunt bani foarte mulți, este adevărat, dar dacă îi folosim cu înțelepciune, cred că putem să uh, avem efecte vizibile. Și, așa cum spunea și domnul Nica, poate să fie vorba de un început. După aceea, dacă lucrurile merg, s-ar putea ca ulterior să avem și mai mulți bani. Dar trebuie să ne asigurăm că acești 120 de milioane sunt folosiți cum trebuie. Dar cum să facem acest lucru? În primul rând, trebuie să fim foarte atenți la modul în care lucrăm cu statele membre și cu uh, autoritățile competente. Sigur, trebuie să se facă o distribuire echitabilă, asta au spus mai mulți membri, dar trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că și calitatea uh, acestor uh, facilități uh, va fi ridicată. Deci trebuie să ne asigurăm că cei care se implică se vor angaja să se ocupe și de cheltuielile de operare și vom încerca să ne asigurăm că va fi vorba de o facilitate de calitate. Acum, referitor la eficiență. Mă mă întorc la ce spuneam la început, trebuie să fim uh, rapizi și să facem lucrurile simplu. Dacă facem uh, un program uh, cu o voucher, o să fie cam 20.000 pentru o, com- de pentru o comunitate, dar trebuie să fim eficienți în utilizarea acestora. Și aici ne întoarcem către dumneavoastră. Sperăm să facem asta ca să adăugăm valoare, să um, dăm un stimul și să fie o desfășurare netedă, rapidă. Acum, referitor la investiții. Sigur, ne trebuie mai multe investiții, dar ne mai trebuie și un serviciu uh, eficient din punct de vedere al costurilor pentru consumatori. Sigur, vrem să reținem acest lucru. Există semne că mm, consumatorii sunt dispuși să plătească pentru calitate. Sigur, vor să plătească un preț rezonabil, nu vor să fie taxați excesiv pentru calitate. Acesta este unul dintre detaliile pe care va trebui să le rezolvăm să vedem exact cum ajungem la acest uh, echilibru, să ne asigurăm că operatorii, cei din telecomunicații au uh, suficienți uh, bani să facă investiții, dar că acest lucru nu afectează prea mult consumatorii. Și, sigur, mai avem o serie de probleme din trecut. Nu trebuie neapărat să um, le continuăm. Cred că dacă s-au făcut greșeli, trebuie să încercăm să le corectăm și referitor la ce spunea doamna Calas, n-am o baghetă magică să spun, a, de data asta nu o să mai fie greu, sigur va fi greu. A venit și comisarul Oettinger aici și a spus că trebuie să lucrăm foarte aproape cu industriile, ca și acestea să transmită un mesaj către statele membre că trebuie ca lucrurile să se desfășoare mai bine pentru a fi logic. De asemenea, fiecare trebuie să joace rolul în acest joc. Până la urmă, propunerile sunt foarte țintite, se referă la chestiuni foarte specifice, lungime și distribuire. Dacă putem să facem o diferență aici, atunci poate chiar putem să rezolvăm um, câteva probleme din cele pe care le-am avut în trecut, acum cu BEREC. Uh, suntem destul de sceptici să le acordăm mai multe competențe. Trebuie să ne reamintim că în BEREC există um, o reuniune de actori foarte competenți din punct de vedere tehnic. Trebuie să folosim această competență. Sigur, Uh, Parlamentul și Consiliul uh, stabilesc cadrul um, legislativ, dumneavoastră stabiliți uh, obiectivele generale și, sigur, Comisia își va lua um, răspundurile în ceea ce privește punerea în aplicare, dar trebuie să vedem că toți actorii lucrează mai um, mai strânsă cooperare și că fac un schimb de experiențe și în felul acesta vom evita tipul de situații la care v-ați referit în viitor. Dar e foarte clar, trebuie să definim uh, foarte clar, așa ne cere și legea de altfel, să spunem foarte clar ce trebuie făcut și să vedem exact cum se mm, va uh, împărți controlul. Asta trebuie să facă prin cadrul legislativ. Apoi, referitor la ce spunea doamna Calas, întreba mm, despre pachetele acestea. Mulți consumatori cumpără pachete de servicii. Și e adevărat că s-ar putea să fie probleme de concurență care ar apărea. Noi cum am uh, văzut lucrurile în acest pachet uh, de propuneri? Să ținem cont de uh, dorințele consumatorului. Extindem normele pentru consumator astfel încât să se aplice și la pachete. Cred că acest lucru ar trebui să aibă o influență pozitivă. Ne-am gândit la acest lucru și um, vom veni cu un răspuns specific în ceea ce privește aceste norme privind consumatorii. Ați vorbit de asemenea despre accesul la numerele de urgență. Cum o să funcționeze acest lucru în practică, având în vedere că unii folosesc uh, um, partea de număr de telefon și alții nu? Am încercat să aducem mai multă claritate juridică, dacă vă uitați în detaliile propunerii, ne-am asigurat că cei care utilizează numere, nu doar operatorii clasici, dar unii și, își, o, um, OTT, ca aceștia să uh, dea acces de plin la serviciile de urgență. De asemenea, am pus acolo un mecanism de salvgardare, astfel încât să ne putem rezolva problemele de interoperabilitate dacă apar. Um, deci și pentru cei care sunt uh, independenți de numere. Deci dacă există un serviciu de urgență, trebuie să fie folosit. Mm, sunt sigură că comisia dumneavoastră o să mai discute cu noi despre modalitatea aceasta, că e cea mai potrivită sau nu. Apoi domnul Raymond a vorbit despre importanța conectivității, sprijiniți și partea de Wi-Fi, dar să nu uităm Uh, că este vorba de um, aspectul de serviciu universal. Deci vă rog să vă uitați la detaliile um, a ceea ce include un serviciu. Cred că am, am găsit uh, un echilibru bun între aspectele esențiale, dar sigur că și această comisie trebuie să se asigure că um, elementele de bază sunt accesibile pentru toată lumea. Și cred că doamna Capel mm, probabil că v-am răspuns deja la Uh, câteva dintre întrebările pe care le-ați uh, adresat cu privire la costul pentru Wi-Fi for EU și, de asemenea, um, aspectul legat de statele membre și vă mulțumesc pentru sprijinul pe care l-ați menționat cu privire la 5G. Deci sper că am acoperit cel puțin o parte din întrebările adresate. Sì, grazie, grazie la fatto. Um... Președinte, vă mulțumesc, ați reușit acest lucru. Pierre Alder Castillo. Da. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc Comisiei pentru că a venit să ne facă această prezentare fața Comisiei noastre. Nu am foarte multe de adăugat, pentru că este cumva o primă dezbatere, așa de prezentare. Coordonatorii deja au trecut în revistă, în mare, uh, opiniile care sunt destul de convergente, au cu anumite nuanțe cu privire la tematicile generale. Acum ce trebuie să facem este ca cât de repede um, în Parlament să înceapă procedura parlamentară ne aflăm în fața unei provocări de o amploare atât de mare încât cu siguranță nu ne putem permite să lungim mai mult decât este nevoie luarea de decizii astfel încât uh, această propunere să devină efectivă. Ne trebuie acest mediu digital pentru a stimula piața unică digitală care este esențială pentru ca economia noastră să aibă o capacitate competitivă în cadrul local. Deci aceasta este uh, cronologia și în acest sens conectivitatea este coloana vertebrală, așa cum ați explicat și dumneavoastră, al um, acestui pachet și nu prea putem să mai spunem mult acum, nu, mă mai, nu vă mai răpesc din timp. Este esențial ca Parlamentul să înceapă cât se poate de repede. Cred că există un cadru foarte interesant uh, ca Parlamentul să aducă niște contribuții importante la această propunere a Comisiei și mă bucur foarte mult că am ascultat uh, coordonatorii parlamentari care, în general, um, au exprimat uh, o, o părere pozitivă cu privire la această propunere a Comisiei. Sigur, acest lucru va facilita și dezbaterea în Parlament. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări! Grazie, onorevole Castillo. La parola Mulțumesc, doamna Cumpulana. Și eu salut propunerea de a avea <clears throat> un internet de bază la prețuri accesibile pentru toată lumea pentru că Comisia se ocupă acum de contracararea diviziunii digitale pentru ca toată lumea din Europa să beneficieze de digitalizare, ceea ce creează piața internă, îi ajută pe consumatori, baza pentru guvernanță electronică și toate celelalte. Îmi place foarte mult uh, această idee cu Wi-Fi for Europe și celelalte inițiative, să se vadă că există digitalizarea și fluxul de date creează firme și posibilități pentru consumatori. O întrebare. De ce nu v-ați ocupat de costurile intra-EU? Pentru că mă tem că anumite lucruri se impletează că costurile telefonice ar fi mai mici când suni în străinătate, dar după care o să afle că dacă suni în altă țară o să costă în continuare mai mult. Asta e o întrebare. Apoi, pentru că industria telecomunicației o să vorbesc despre ea ca industrie și un lucru fericit că e în dezvoltare și în Uniunea Europeană. Trebuie să ne aducem aminte și de obiectivul că și conectivitatea reprezintă baza pentru alte industrii în Europa, pentru consumatori, pentru IMM-uri. E foarte importantă pentru startup-uri să se dezvolte pe baza digitalizării. Creează oportunități de piață pe piața internă dar și în statele membre și din perspectiva globală. Ar trebui să ne aducem aminte și de acest obiectiv că avem nevoie pentru a <clears throat> maximiza ce poți investească și să dăm teren și pentru alții să se dezvolte, să fie competitivi în Europa. După cum au spus coordonatorii, mă tem că regulamentul nu va încuraja concurența și sper că această comisie va examina tot ce ține de reglementarea OTT, care e un spor de reglementare și ce se elimină. Știind că și comisia a făcut, dar și noi trebuie să continuăm cum să ajungem la terenul de joc echitabil. Și prezibilitatea e foarte importantă pentru industrie. 5G trebuie să se dezvolte mai rapid decât până acum s-au făcut mari greșeli, alte continente sunt o poziție de lider și inovația nu se mai face în Europa, ci în altă parte. Spun întotdeauna. De ce să construim ceva în Asia, alte lucruri în uh, SUA, iar Europa e la mijloc? Trebuie să se schimbe și Comisia și Comitetul nostru o să contribuie la acest lucru. Mulțumim. Teresa Griffin. Mulțumesc, Patricia, și mulțumesc Comisie pentru că mi s-a părut uh, prezentarea foarte bună ca o gură de aer proaspăt și vă bucurați de sprijinul nostru politic. Am privilegiul de a reprezenta nord-vestul Angliei, care include Manchester și Liverpool, dar și comunitățile rurale din Cheshire, Lancashire și Cumbria. 28% din <clears throat> comunitățile rurale au acces doar acest procent reprezintă un eșec și trebuie să acționăm pentru a elimina diviziunea digitală și mă bucur că ați spus asta. Ați menționat și asistența medicală. Unii politicieni din acest Parlament vorbesc tot mai mult de acces la asistența medicală, piața unică digitală, cum putem îmbunătăți accesul la servicii medicale și ca oamenii să nu mai fie izolați, să nu fie lăsați în urmă. Trebuie neapărat să îmbunătățim uh, activitatea, legătura cu furnizarea de servicii publice prin conectivitate și accesul cetățenilor la servicii publice. Certitudinea juridică absolută în ce privește planificare și dezvoltare pe piață, da un lucru din prezentare care a fost o ușoară contradicție când a spus că toată lumea care are conectivitate adecvată și apoi a spus cea mai bună din clasă. Bun, eu înțeleg dificultățile, dar cu siguranță Ambiția politică trebuie să fie ca fiecare cetățean să aibă the best in class. Cum rezolvăm această dihotomie? Trebuie să vedem. Ați menționat în răspunsul la unele întrebări autoritățile locale. E extrem de important să utilizăm uh, ce se poate cu banii locali, fonduri structurale. Un coleg a vorbit de EFSI dar trebuie să ne gândim la legătură rolul autorităților locale acum în realiza și nu ulterior. Am speranța sinceră că Regatul Unit să participe la acest program minunat și, apropo, hashtag Wi-Fi for EU este ceva acum foarte popular. Mulțumim, Tereza Griffin. Domnul Hefner. Mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Cred că putem afirma că primirea de aici e foarte favorabilă. Și asta depinde de două motive. Primul, că e un pas important pe care trebuie să-l facem. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la faptul că oarecum Comisia a promis tuturor tot ce își dorește. E o listă cam mai mare cu de toate pentru toți și știm cu toții că în realitate trebuie să prioritizăm cum văd eu lucrurile și cred că noi toți trebuie să fim învățiți de lider la 5G. Va fi de importanță deosebită pentru a menține economia europeană într-o situație de competitivitate și cu caracter novator. E mai important să ne gândim la consumatori și industrie din punctul de vedere al asigurării condițiilor prealabile de reglementare și legislație pentru investiții rapide și inovații. Și ar fi bine să auzim de la Comisie astăzi și ulterior care sunt lucrurile principale pentru că dacă încercăm să facem totul și dacă totul e prioritate, până la urmă nu mai avem nicio prioritate. <clears throat> și aici, la diverse cifre, sunt și unele elemente care se bat cap în cap. E important cât de curând posibil să avem frecvențele și spectrul gratuite pentru mobile broadband. E nevoie de certitudine juridică pentru investiții, important să vegem să se poată partaja rețele, fibre. Ce a vorbit Comisia despre comercianții angron, dar toate acestea trebuie să urmeze unele priorități, pentru că unele lucruri sunt mai urgente decât altele. Cu 5G o să vedem că e ceva normal și nu cred că putem utiliza să reușim cu ce e normal dacă punctul de pornire este să-l dăm și gratuit pentru că toate lucrurile astea o să coste bani și dacă vrem investiții, trebuie să asigurăm condiții prealabile bune pe piață. Mulțumesc. Rod acum. at øh, øh, Mulțumesc. Vrem să um, să condensez tot ceea ce spun într-un fel de cub magic. Mulțumesc Comisiei uh, pentru prezentarea făcută. Mi se pare că este foarte bine că se fixează niște obiective ambițioase. Acum, ce îndoiele am este că chiar o să ajungem la obiectivele respective cu instrumentele de care dispunem. Și aici o să menționez două lucruri care mi se par importante. Dacă dorim să avem 5G într-un termen rezonabil sau ceva care să semene a 5G, va trebui să punem niște baze cu un plan mult mai ambițios de armonizare a spectrului în uh, Europa, așa cum spune și domnul Hecmar, ca să se poată folosi atât uh, pentru conexiunile ascendente cât și cele descendente. De, pe banda de 700 uh, și pe banda inferioară acesteia. Deci, acest lucru este esențial. Dacă vrem să fim lideri în lumea digitală, trebuie să atingem aceste obiective de 5G. Încă o chestiune esențială. Ne lipsesc bani, ne lipsesc fonduri pentru a construi infrastructura ne trebuie, trebuie să investim în mod uh, uh, semnificativ în infrastructură. De aceea sunt destul de sceptic în legătură cu această inițiativă de Wi-Fi for EU. Dacă lăsăm acest lucru pe seama subsidiarității, mi se pare că nu facem decât niște lucruri um, așa populare, dar cam irosim banii. Trebuie mai degrabă să luptăm ca să transformăm fondurile noastre în structurale. 460 de mii de uh, milioane de euro în fonduri structurale să le transformăm într-un plan federal pentru infrastructuri în Europa, pentru energie, căi ferate și pentru lumea digitală. Cred că asta, da, chiar ar crea niște locuri de muncă și astfel chiar am uh, aduce o valoare adăugată în societate și după aceea am putea să creăm un plan mult mai ambițios pentru Europa decât ceea ce avem aici. Mi se pare uh, că este foarte important să se facă acest lucru dacă vrem ca Uniunea Europeană să fie um, un um, impuls pentru creștere și să aibă parte de creștere și securitate și să creeze locuri de muncă în viitor. Deci, cred că trebuie să ne gândim um, um în termen de categorii puțin diferite decât cele de acum, să creăm un plan pentru infrastructura. Acesta va avea nevoie de bani. Deci trebuie să ne gândim um, la acest lucru și să vorbim cu statele membre, să ne armonizăm frecvențele. Acesta este modul în care trebuie să procedăm dacă vrem într-adevăr să um, atingem aceste obiective ambițioase pe care le împărtășim cu toții pentru a avea o piață adevărată, unică, digitală în Europa. Grația, colega Rode. La parola ora... Mulțumesc, domnule Rode. Domnul Cristoforu acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a-i mulțumi doamnei director general adjunct de la DigiConnect pentru prezentarea excelentă și, în primul rând, pentru că este una puțin la ocazii în care Comisia Europeană pare să ne arate că e un pas înainte și că, de fapt, implementează pozițiile Parlamentului European. Creează o viziune excelente pentru acest domeniu, dar desigur că trebuie implementată, trebuie să devină realitate. Am spus asta de multe ori, că accesul la internet e un drept uh, de bază al omului și nu trebuie să privăm pe nimeni de acesta. Cred că e o diviziune extrem de mare care există dacă ne gândim la zonele rurale și la insule. Tinerii nu au posibilitatea de a se conecta, poate pentru că nu au bani, pentru, pentru că de fapt nu există uh, conexiune internet în sine. Uniunea Europeană poate să cheltuiască milioane sau miliarde de euro în alte zone ale lumii să le ajute să se dezvolte, dar există zone din Uniunea Europeană care nu au legătură la internet și inacceptabil ca Uniunea Europeană să-i priveze de acest drept de bază de acces la internetul fără fir. Deci sunt de acord cu proiectul Wi-Fi for the EU, dar avem nevoie de bani. Alocăm milioane și milioane pentru proiecte care nu întotdeauna dau rezultate și trebuie să dăm banii la care v-ați referit, 120 de milioane pentru 3 ani, mi se pare de neconceput. E un prim pas și trebuie să mărim bugetul, pentru că e un domeniu foarte important. Există atâtea probleme în Uniunea Europeană, toată lumea critică, dar economia digitală e foarte importantă. Dacă se aplică Wi-Fi for the EU, dacă devine realitate, o să schimbe lucrurile în bine. Să ne gândim la Mark Zuckerberg, care a înființat Facebook, spune că poate să dea Wi-Fi gratuit în zone care nu au Wi-Fi. Deci el declară asta și cu toate acestea Uniunea Europeană nu face asta când ar trebui să o facă. Viitorul Europei ține de economia digitală și cred că vom culege roadele. Am și o propunere. Parlamentul European a votat împreună cu Comisia Europeană pentru a da un card interrail tinerilor ca să călătorească și să descopere Uniunea Europeană. Poate și un card uh, gratuit pentru Wi-Fi ar fi o idee bună pentru tineri ca să aibă acces la Uniunea Europeană și pe această cale pentru că e mai ușor să se vadă ce face un european prin internet. E mult mai ușor decât să te urci în teren să călătorești prin uh, Uniunea Europeană. Cred că ar fi o idee bună pentru a ajuta pe tineri. Noi sprijinim uh, de la început până la sfârșit. Nu vreau să intru în amănunte, dar sprijin uh, întru totul ce a spus Comisia. Vă vom sprijini, dar cred că 120 de milioane e o sumă prea mică, trebuie să o măriți și trebuie să <clears throat> continuăm cu proiecte pilot și o idee bună ar fi acces Wi-Fi gratuit pentru zonele izolate și acces gratuit la Wi-Fi pentru tineret. Cred că e ceva fezabil. Dacă Comisia Europeană are sprijinul Parlamentului European, totul devine posibil și pe această cale Uniunea Europeană poate să joace un rol pe care noi toți și tinerii îl visează. Mulțumesc. Martina Weber acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea uh, ca acest pachet pe care l-ați prezentat să fie discutat pe de o parte din perspectiva competitivității și 5G și aici au spus colegii suficiente, lucrul trebuie întărit, această posibilitate ca să ne descurcăm mai bine și trebuie să ne concentrăm pe acest proiect exact ca și pe tema internet rapid peste tot, în toate regiunile, în mediul rural, unde încă nu există așa ceva. Să fim atenți la acest lucru. Partea cealaltă, menționată și de antevorbitori, uh, cetățenii. La început ați menționat și dumneavoastră acest subiect și ați vorbit de aspectele socioeconomice. V-aș ruga să dați mai multe detalii. La ce vă referiți concret? Dacă e să îi uh, stimulăm, să îi captăm așa de partea noastră pe cetățenii europeni, uh, avem într-adevăr uh, niște proiecte care ar trebui să coste destul de mult. Mi se pare că cei 120 de milioane sunt uh, mai nimic. Uh, deci aș vrea să ne spuneți în trei puncte exact ce ați făcut, cum ați calculat și de ce s-a ajuns la ceva atât de dezechilibrat. Cu aceste mijloace chiar am putea să încercăm să îi luăm de partea noastră pe cetățenii europeni cred că ar trebui îmbunătățite aceste mijloace. Mai mult, aș vrea mai mult echilibru și stabilirea unor priorități, mai ales pentru introducerea mai uh, rapidă a 5G. E un lucru important uh, și pentru industrie și pentru mm, posibilitățile de conducere automată și așa mai departe. Mulțumesc. Rigo. Mulțumesc, doamnă Kelly, acum. Mulțumesc. Comentariile dumneavoastră mm, au fost salutate unanim uh, și e rar în Parlamentul European, dar are sens pentru că e ceva foarte util, mai ales dacă vrem să ne îndeplinim țintele de a fi cei mai competitivi de pe mapa mond și de asemenea să încercăm să revitalizăm în special zonele rurale lucru care nu se poate face fără internet de mare viteză, fără Wi-Fi în întreaga Uniune Europeană. Cred așadar că un lucru pe care să-l facem, să încercăm să propunem planuri realiste și să spunem fiecare regiune, indiferent cât de mult timp va dura, ca până în 2018-2020, în fine, regiunea dumneavoastră să fie conectată în mod adecvat cu toate aspectele moderne necesare pentru a funcționa în lumea digitală. Și apoi ar trebui, cred, să ne adresăm statelor membre, mai ales pentru următorul cadru financiar multianual, să obținem un angajament pentru buget să se facă acest lucru. Acum că David Cameron a plecat, el a fost răspunzător în general de reducerea bugetului ultima dată. Poate că acum o să fie mai mult realism în ce privește ce poate de fapt să facă Europa într-o manieră mai bună, mai economică decât pe plan individual statele membre ale Uniunii Europene. Cred că aceasta e o propunere pe care aș dori să o fac în al doilea rând, ca exemplu de ce se poate realiza în circumscripția mea, într-un orașel de unde vine o schivări, s-a înființat o rețea locală cu un HODES cu internet de mare viteză și a schimbat cu totul orășelul. Dacă acest exemplu s-ar putea replica și în alte părți, mai ales în zonele rurale, s-ar revitaliza. Salut așadar propunerile dumneavoastră. Cred că ce au spus colegii în legătură cu tehnologia 5G și alte aspecte sunt întemeiate. Ați spus că e doar un punct de pornire. E doar Hmm. lovitura de început a meciului, dar trebuie să fie acest prim pas care să fie urmat de alții să prindă viteză și acum tot ce e necesar este să avem un buget ca lucrurile să devină realitate și noi vom sprijini asta și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Kelly. Domnul Virkunen acum. Doamna Virkunen, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc Comisie pentru această propunere. E foarte important acum să fim atenți, să vedem cum putem accelera investițiile în infrastructură. Cerere pentru traficul mobil de ATTC de la 60% la în fiecare an. Capacitatea de astăzi nu va fi suficientă pentru serviciile de viitor și nu există o soluție unică, pentru că e nevoie de instrumente diferite în regiuni diferite să încurajăm investițiile. Deci e important să ne concentrăm pe infrastructură acum, pentru că trebuie să accelerăm conectarea în întreaga Europa, în toate zonele. Dar vorbind acum despre securitate în același timp, e clar că consumatorii au nevoie de o atmosferă sigură, un mediu sigur în lumea digitală, dar să vegem să nu fie un exces de reglementare în domeniul TIC, pentru că Europa trebuie să găsească o abordare echilibrată între securitate și deschidere, echilibrul între reglementare și flexibilitate, pentru că libertatea și securitatea nu se exclud reciproc. Din potriva, pot să sprijine aceleași obiective să încurajeze digitalizarea industriei și serviciilor. Dacă vrem uh, locuri de muncă și creștere pentru Europa și o lume digitală deschisă pentru toți, înseamnă că Europa trebuie să fie deschisă pentru noi modele de afaceri pe care le aduce digitalizarea alături de competitivitate și să menținem viteza de dezvoltare. Open Data, după cum știm, a dat uh, posibilitatea multor uh, noi modele de afaceri, inovații acestea trebuie să se deschidă pentru a încuraja noi idei. În același timp, acum când încercăm să încurajăm investiții pentru o conexiune rapidă în întreaga Europa și un mediu sigur pentru toată lumea în universul digital, trebuie să fim atenți să nu există un exces de reglementare pentru sectorul tehnologiei informaticii și comunicațiilor. Mulțumesc s a încheiat uh, intervențiile din această rundă. Toată lumea a respectat timpul alocat, ceea ce înseamnă că avem 5 sau 6 minute, care sperăm că vor fi suficiente ca să aveți timp să răspundeți la toate întrebările. Mulțumesc. Nu avem mult timp, așa că mă concentrez pe aspectele cele mai importante menționate. Cred că au fost în număr de patru. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc și doamnei de Castillo și pentru sprijinul puternic pe care l-ați anunțat. Cred că doamna Cumpulă Natri a pus o întrebare foarte importantă pentru această comisie și pentru Parlament în general, în legătură cu costurile um, propunerilor. Um, cred că și vicepreședintele, când a fost aici, a spus că înțelegem uh, că costul unui apel telefonic, de exemplu, nu trebuie să depindă de codul de țară, ci ar trebui să fie mai coerent cu celelalte uh, prețuri. Cred că acum uh, vor exista presiuni care să reglementeze această problemă. Dacă nu vom reglementa și există un element în pachet, tratamentul aplicat uh, tarifelor de terminare apelului, Uh, și sper că el va aduce o diferență în practică, dar nu vreau să subliniez importanța acestui aspect, așa cum a arătat și Parlamentul. Apoi, cu două componente, întrebări despre priorități, uh, ați spus că nu suntem suficient de ambițioși, că putem fi mai ambițioși, am fost întrebată și care sunt prioritățile. Uh, cred că deja s-au dat și exemple repetate, adică faptul că investițiile sunt absolut esențiale, apoi problema spectrului, uh, deci cred că sunt priorități legislative. Dacă ne uităm la pachet în ansamblu, nu avem doar partea legislativă pentru 5G, ci și de un plan de măsuri, lucruri care pot fi puse în practică. Dacă aplici presiune politică unde trebuie, la momentul potrivit, se pot pune în aplicare respectivele lucruri destul de repede și simplu. Adică nu e nevoie de legislație ca acele lucruri să se întâmple. Deci dacă Parlamentul ne dă semnalul potrivit la momentul potrivit, vom asigura acele lucruri. Apoi, o altă întrebare. Unde sunt investițiile publice, unde sunt cele private? Dacă vă uitați la cifre, noi contăm pe o investiție foarte mare din partea sectorului privat. În legătură cu fondurile publice, sperăm, cum spunea și domnul Kelly, că vom insista mai mult uh, Într-adevăr, e nevoie de mai mulți bani pentru partea digitală în viitorul cadru financiar multianual, dar până la urmă avem nevoie de un amestec de fonduri private și publice și trebuie să știm uh, exact cât o să vină din fonduri publice și cât din privat. Deci să creăm cadrul corect astfel încât investițiile private să vină la momentul oportun. Am văzut că Wi-Fi for You a stârnit cel puțin interesul și uh, a stârnit și idei și mai mărețe despre ce ar trebui să facem. Uh, deci suntem pe calea cea bună. Bineînțeles, dacă, așa cum spuneam mai devreme, uh, lansăm acest proiect uh, și îl punem în practică, până la urmă va și crește. Și da, trebuie să fim consecvenți în ce facem aici, în felul în care se intervin și statele membre și regiunile. Și cred că mă voi opri aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Ne-am gândit uh, și, am apreci- și apreciem foarte tare uh, precizia cu care v-ați exprimat. Uh, abia așteptăm să vă revedem. Și acum vă mulțumim. Și o să facem o pauză de două minute ca să ne organizăm pentru partea următoare.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 Al doilea subiect de pe ordinea de zi, la fel de important și cumva și legat de cel uh, pe care tocmai l-am discutat, este raportul privind digitalizarea industriei europene care urmează comunicării Comisiei. Există un pachet întreg uh, privind uh, partea digitală și fără a mai pierde timp aș da cuvântul colegului Butikofer, care e raportor, și apoi vom avea o discuție despre acest lucru foarte important. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Dragi colegi, cred că e greu să subliniez prea tare importanța acestui subiect pentru viitorul Europei și al industriei sale și în special pentru viitorul producției europene, manufacturii europene. Dar, înainte de a vă prezenta conținutul, Aș vrea doar să fac câteva observații procedurale. Conform planificării, proiectul de raport va trece la traducere la începutul lui decembrie și primul, prima discuție a acestui proiect de raport este prevăzută pentru începutul lui uh, ianuarie, pe 12 mai precis. Votul uh, în această comisie e prevăzut în martie, iar în plenară probabil în aprilie. În afară de acestea, ar trebui să vă spun probabil că și comisia IMCO și cea CULT au primit statutul prevăzut de regula 55 plus, 53 plus, îmi cer scuze, ceea ce înseamnă că trebuie cooptate în procesul nostru uh, de deliberări. După cum spuneam la început, următoarea etapă în materie de manufactură este așa, ceva incert pentru toată lumea. Oricine ar putea să își dea cu presupusul și totul depinde de felul în care gestionăm uh, tranziția la industria digitalizată. Consider ferm că Europa dispune de condiții bune, pozitive, de capacități foarte bune, dar și că nu vom uh, avea succes în această cursă către o poziție de frunte și o transformare de succes a economiei noastre decât dacă jucăm uh, jocul european. Ați auzit pe domnul comisar Oettinger, care a repetat acest mesaj și la OCM, care, și mesaj care ar trebui să mai fie repetat. Dacă nu punem la punct o strategie europeană Uh, coordonată, o să rămânem în urmă, o să ratăm această probă. Vreau de asemenea să spun că eu consider că avem de-a face cu o conversație transversală care acoperă destul de multe domenii în care redactăm politici. De exemplu, se pune întrebarea cum gestionăm FTI Uh, din perspectiva digitalizării. Așa cum s-a subliniat recent uh, în discuțiile publice din Germania legate de preluarea de către o companie uh, foarte specializată în robotică, KUKA, de către un producător chinez. Cred că acesta este un aspect de care trebuie să ținem seama de asemenea. E vorba și de tehnologie, dar și de mai mult decât tehnologie. E vorba de combinarea evoluțiilor tehnologice cu mega tendințe, cum ar fi urbanizarea, globalizarea și aspectele demografice. cred că s-ar crea condiții bune pentru eforturile europene dacă am reușit și să combinăm digitalizarea din strategia noastră de inovare cu durabilitatea din aceeași strategie de inovare. Permiteți-mi să mai menționez doar câteva aspecte punctuale, nu o să mă întind prea mult. Cred că trebuie să ne gândim și la finanțare. Mai concret, va trebui să ținem seama și de felul în care IMM-urile uh, intervin din acest punct de vedere, pentru că bănuiesc, am fi cu toții fără probleme de acord că fără a include IMM-urile în digitalizare, în strategia de digitalizare în mod activ, riscăm să nu ne atingem obiectivele. De asemenea, s-ar putea să vrem să ne uităm și la ce fac concurenții noștri ca să tragem ceva învățăminte despre cum să, fa- să faci să fii de succes. Bineînțeles, pentru infrastructură nu trebuie spuse prea multe. Trebuie să ne gândim la standardizare, se creează un fel de luptă pentru digitalizare. Trebuie să ne gândim și la educație și la capitalul uman, la competențe și, de asemenea, să nu pierdem din vedere nici nevoia de a analiza felul în care protecția angajaților, a datelor lor personale vor fi uh, incluse și protejate în noua lume industrială, digitală, care începe să se contureze. Am luat deja legătura cu raportorii din umbră și sper că vom găsi teren comun uh, destul de serios și că vom avea de face cu discuții fructoase. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Buticofer. Cu siguranță vă veți descurca foarte bine. Și aș vrea să spun uh, și eu, ca raportor din umbră, două lucruri. Sunt raportor din umbră pentru grupul socialiștilor și democraților. Sunt de acord cu domnul Puticofer. E o șansă unică, o obligație până la urmă, și anume să reformăm, să uh, revoluționăm industria astfel încât să fie durabilă și să țină pasul cu ce se întâmplă în uh, restul lumii. Dar cred că ne vom uh, lovi într-adevăr de acele probleme pe care le-ați menționat. Am uh, văzut că realitatea inovării e că, de fapt, noi am rămas în urmă. În urma unora care se descurcă bine. Chiar dacă în unele state membre uh, există exemple excelente. Dacă ne uităm la datele de care dispunem, uh, ne dăm seama că situația e uimitoare. Dacă ne uităm câte întreprinderi folosesc internetul în activitățile lor comerciale, e impresionant. Uh, deci va fi foarte greu să schimbăm modul de gândire. Dar, cum spuneați, suntem o echipă, va trebui să lucrăm împreună, dar, în același timp, să ținem seama și de condițiile diferite de pe continent. Să facem ca Europa să fie mai puternică, dar să ne asigurăm că toată lumea poate să progreseze. Cred că n-ar fi suficient să avem anumite puncte de sau regiuni competitive care să tragă după ele pe celelalte. Trebuie să valorificăm aceste tehnologii noi și sunt multe de făcut. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea merge înainte, lucru care va afecta și infrastructura. Va trebui să creăm și competențele necesare. Cu alte cuvinte, industria, uh, întreprinderile vor trebui să aibă acces la internet. Cred că aceasta e problema cea mai mare, conform studiilor de până acum. Unele state membre deja sunt prezente, au trecut la Industria 4.0, au uh, propriile planuri, dar alte țări au rămas în urmă, nu au o strategie proprie. agenda digitală aplicată industriei noastre ar fi o ocazie ca toate statele membre să facă un pas înainte și să-și reformeze cu totul sistemele, pentru că chiar trebuie să, re, să eliminăm această slăbiciune care uh, creează probleme industriei noastre. Comisia noastră e foarte interesată de industrie, bineînțeles, dar să nu uităm că există și o legătură cu uh, munca, cu piața muncii. Internetul și schimbările pe care le aduce modifică și relațiile de muncă, modifică și uh, competențele de care au nevoie oamenii și chiar și conceptul de muncă. Mă gândesc la propria mea țară, Italia, unde uh, sindicatele au cerut studii ca să poată înțelege pe ce drum trebuie să meargă. Da, deci noi ne ocupăm de industrie e de resortul nostru, dar să nu uităm că dacă schimbăm industria, dacă îi schimbăm structura, atunci modificăm și felul în care interrelaționează cei care muncesc în industrie. Deci să fim atenți, să nu fim depășiți de evenimente și să ne găsim într-o situație precară. Cred că e un lucru extrem de important și ca raportor din umbră voi colabora cu domnul Beautycoffer cu mult interes pentru că grupul nostru politic uh, ține foarte tare la aceste aspecte și am vrea să contribuim la discuții. Și acum dau cuvântul domnului Tusanovski ca raportor din umbră al ECR sau nu? Doamna de Castillo e primul raportor din umbră care intervine, îmi cer scuze și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Vorbesc în numele colegului Salini, care este raportor din umbră și prezint următoarele idei. În primul rând, companiile producătoare vor supraviețui numai dacă vor putea să valorifice potențialul economiei digitale. Trebuie să ajutăm IMM-urile să beneficieze de pe urma revoluției digitale. Există foarte multe posibilități oferite de aceste tehnologii și ar trebui ca ele să fie la îndemâna oricărei întreprinderi din toate domeniile din orice țară. Trebuie să avem un cadru de reglementare simplu care să încurajeze și nu să împiedice inovarea și investițiile. Trebuie să coordonăm inițiativele naționale și cadrul de, reglement, eh, de guvernanță european și trebuie creată o masă critică pentru a atrage mai multe investiții și, de asemenea, trebuie promovate uh, inovările digitale. Cum spunea uh, domnul Beautycofer, trebuie să asigurăm și mobilitatea sistemelor. Încrederea și securitatea sunt importante încrederea în serviciile digitale este esențială pentru a stimula întreprinderile în sensul inovării și în același timp pentru a încuraja cetățenii și administrațiile publice să profite de ele. Legislația trebuie să permită, nu să împiedice uh, revoluția digitală. Trebuie găsit un echilibru corect între date și protecția lor și Asta la nivel uh, global. Concurența loială, condițiile echitabile trebuie avute și ele în vedere. Uh, legislația concurenței trebuie să atace diferitele simetrii concurențiale pentru a asigura condiții echitabile și egale și concurență loială între industriile inovatoare. Trebuie să uh, promovăm un echilibru bun în ceea ce privește și um, infrastructura, lucruri care au fost menționate și la punctul precedent, la dezbaterea precedentă și trebuie de asemenea să avem o tranziție de la locuri de muncă tradiționale la cele noi necesare într-o economie digitală. Vă mulțumesc foarte mult în numele domnului Salini și cam atât. Grazie Pilar, scuză mi Mulțumesc Pilar, îmi cer scuze. Nu mai văzusem niciodată pe domnul Salini blond, deci eram puțin nedumerită. Domnul Genoschi, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și domnului raportor. Într-adevăr, ne-am întâlnit deja și uh, mi se pare salutară abordarea în legătură cu acest subiect. Digitalizarea e un subiect vast, care atinge tot felul de alte aspecte. Industrie, întreprinderi și asta nu doar în Europa, ci și la nivel uh, mondial. Toată lumea se confruntă cu probleme foarte mari, cu schimbări radicale și e important să reacționăm în mod adecvat, corespunzător la aceste modificări. Astfel că atunci când vorbim despre concurența uh, sau competitivitatea Europei, să nu ajungem într-o situație neplăcută, pentru că digitalizarea e factorul hotărător uh, pentru stabilitatea multor întreprinderi, afaceri și, până la urmă, și pentru întreaga lume. Sunt de acord cu Comisia, în sensul că industria, întreprinderile ar trebui să beneficieze de pe urma digitalizării și, prin urmare, ar trebui să Păi, le ajutăm să creăm condițiile bune pentru ele. Internetul obiectelor, uh, uh, al volumelor mari de date, al printării 3D, al roboticii. Încă un lucru important. Poate ar trebui să fim atenți la ce se întâmplă în reuniunile STOA acolo unde se vorbește despre impactul digitalizării asupra pieței muncii, a condițiilor de muncă, să ne gândim și la modificările care afectează întreaga Uniune. Aceste cifre uh, pot fi destul de impresionante, pentru că vedem că impactul va fi uriaș, vor fi uh, schimbări uh, foarte mari și sunt de acord deci cu raportorul că practic va trebui să ne asigurăm că există o legătură între procesul educațional, alte domenii și aspecte care toate se vor schimba fundamental. Vor fi uh, cereri noi uh, în materie de competențe pentru generația nouă și e vorba aici de pregătirea noastră pentru viitor. De aceea investițiile sunt esențiale. Trebuie să susțină inovarea digitală. E așadar important să ne gândim la toate aceste lucruri, mai ales când vorbim, de exemplu, de Orizont 2020 și alte proiecte importante. Putem să le influențăm, putem să înlesnim procesele aferente. Deci, în concluzie, mulțumesc încă o dată raportorului și aștept cu nerăbdare să continuăm discuțiile pe acest subiect, pentru că mi se pare că acest document, acest semnal pe care îl dăm, va avea un impact uriaș asupra multor sectoare, așa că va trebui să ne străduim cât se poate de tare să ne implicăm. Și sper că vom reuși să facem acest lucru împreună. Mulțumesc! Grazie, grazie colega La parola ora Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu cele spuse de colegi, mai ales cu domnul Butikofer, care spunea că nu ar trebui să subestimăm ce se întâmplă în digitalizare digitalizarea întregii economii, nu doar a industriei. Nu mai trăim într-o epocă a schimbării, ci mai degrabă într-o schimbare a erei, când e vorba de digitalizare. Când am mai folosit uh, un, uh, o carte de telefoane normală. Zile trecute rezervam o cameră de hotel prin booking.com și mă gândeam la dezbaterea aceasta acum. Uh, nu cu multă vreme în urmă, nici nu mai țineți că trebuia să sun la fiecare hotel în parte să găsești o cameră. Viețile noastre s-au schimbat foarte mult. Dacă mai mergi, când mergi, mm, nu știu, către hotel, pur și simplu chemi un Uber, nu mai trebuie să mai mm, stai mm, ore în șir la coadă să vezi când vin taxiurile. Iată, tipuri de exemple unde digitalizarea a schimbat foarte mult peisajul și această perturbare, sigur, nu va lăsa intactă industria. Vedem că deja o afectează, dar industria are mult de câștigat de pe urma digitalizării. Așa cum au spus și colegii, e vorba de Internet of Things, Internetul lucrurilor, Big Data, inteligență artificială, robotică. Toate aceste evoluții se întâmplă concomitent și cred că trebuie să fim optimiști pentru că viața lucrătorilor noștri va fi mai sigură pentru că se poate prelua munca periculoasă sau mai uh, complicată. Uh, de exemplu, pe partea de mm, activitatea pompierilor se pot face multe îmbunătățiri. Dar sunt de asemenea de acord uh, cu ce au spus colegii că în multe dintre aceste meserii va fi nevoie de noi competențe, de noi tipuri de formare, de educație, și forța noastră de muncă trebuie să fie rezistentă la aceste schimbări. Trebuie să ne asigurăm că oamenii încă vor mai putea participa la noua economie cu competențe noi. Deci agenda pentru noile competențe este un lucru foarte important. Și sectorul public ar trebui să se concentreze nu numai pe educație, dar și pe celelalte condiții preliminare care trebuie îndeplinite. Așa cum au spus și colegii, trebuie să fim uh, competitivi la scară globală. De aceea, sigur, ne trebuie și partea de conectivitate. Am discutat despre acest lucru în dezbaterea anterioară, n-am să mă refer prea mult la acest subiect, dar un lucru care n-a fost menționat până acum a fost um, tipul de uh, computing uh, cuantic. În acest moment avem 7,5 miliarde de oameni care sunt interconectați, dar deja există 22 de dispozitive conectate la internetul lucrurilor, iar cifrele cresc exponențial. Trebuie să le folosim la potențial maxim și ne trebuie o putere de procesare foarte ridicată, iar acest lucru nu se poate face decât prin uh, uh, computing cuantic. Uh, sunt multe de spus, dar văd că deja luminița mi arată că am terminat timpul. Vă mulțumesc. Grazie anche per questo riferimento. Vă mulțumim Vă mulțumim uh, pentru aceste observații. Acum, uh, domnul Cohlicek. Uh, Vă mulțumesc. Eu am chiar o experiență personală în această industrie. Știu câte ceva despre automatizare, reglementare și așa mai departe. Una dintre provocările cele mai mari pentru industriile tradiționale a fost trecerea de la dispozitivele analogice la cele digitale, digitalizarea tuturor semnalelor a fost importantă pentru operațiuni în industrie și ne-a permis să discutăm acest subiect um, pe care l-a prezentat așa de frumos domnul raportor. Sigur, dacă ne educăm uh, cetățenii în, să folosească dispozitive analogice, procesul este complet diferit de cel pentru era digitală. Dar nu s-a menționat uh, legătura cu administrațiile naționale și locale în ceea ce privește produsele finite, producții și mai departe. Toate aceste uh, lucruri sunt legate de densitatea rețelei, fie că e vorba de rețele de transport sau de alt tip. Sigur, administrațiile locale, regionale au nevoie de date pentru a iar pentru a face acest lucru e nevoie de standarde comune care trebuie să fie convenite la nivel de Uniune Europeană. Acest lucru este necesar nu doar pentru industrie în sine, ci și pentru alte sectoare. E vorba de suprastructura acestor sectoare și administrațiile naționale, locale, regionale au nevoie de standarde comune, pentru că altfel lucrurile nu o să fie doar cooperative. Apoi, ceea ce uh, trebuie să ne preocupe nu e doar uh, modul în care să ne educăm generațiile viitoare. Nu, trebuie să ne gândim și la um, lucrătorii de acum. Eu sunt activ, de 40 de ani am lucrat, de 40 de ani vreau să pot să fiu um, capabil să lucrez din nou într-o fabrică de sigla unde am lucrat în trecut, dar pentru asta mi-a trebuit să învăț multe alte competențe. Dar sper că um, educația mea m-ar ajuta uh, să învăț lucrurile poate mai rapid, dar sunt uh, mulți oameni um, de generația, nu știu, de 50 de ani și mai mult, pentru care ar fi foarte greu să învețe aceste lucruri. Deci să nu uităm neapărat în, în această uh, perioadă de această categorie de oameni, generație de peste 50 de, de ani, care reprezintă o cotă importantă din piața noastră a muncii și dacă nu reușim să-i calificăm, să-i recalificăm, acest lucru sigur va împiedica o dezvoltare um, în continuare. Iar uh, când vorbim de IMM-uri, um, dacă digitalizarea nu s-ar um, îndeplini foarte repede, trebuie să ne gândim și la etapele care ne vor duce la digitalizare totală. Pentru că e un proces lung și, de exemplu, IMM-urile n-ar putea să beneficieze de pe urma acestuia. Deci să nu uităm și aspectele sociale. Vă mulțumesc. La parola ora colega Tamburano. Pre... Vă mulțumesc foarte mult, domnul Tamburano. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că digitalizarea, industria 4.0, internetul lucrurilor și toate aceste concepte înseamnă că vorbim despre ceea ce cineva a numit cea de-a treia revoluție industrială. Um, spuneam asta că acesta este viitorul, dar în anumite regiuni ale lumii, de fapt, nu mai e vorba de viitor, e chiar prezentul, pentru că unele regiuni avansează cu salturi mari și aș dori să spun că e nevoie să facem o, o formare potrivită pentru noi generații. Unii, de exemplu, vor, învață geometrie la școală cu instrumente online, cu programe CAT, de exemplu. Deci trebuie neapărat să ne gândim la tânăra generație în întreaga lume. Iar când vorbim de anumite tipuri de inovație, în special în robotică, trebuie să fim foarte atenți și, și să încercăm uh, să combatem uh, șomajul digital. Sunt oameni care sunt afectați de acest lucru. Uh, vorbim despre revoluția digitală, știm că revoluția în general creează locuri de muncă, dar s-ar putea că să se ajungă și la pierderea unor uh, locuri de muncă, mai ales prin robotică. Deci trebuie să îi ajutăm pe oameni să găsească competențe noi ca să-și găsească noi locuri de muncă, pentru că altfel consecințele sociale o să fie foarte grave. Iar acum legat de formare, dar nu numai, mai e și chestiunea relocării, internetul lucrurilor, uh, Industria 4.0, toate acestea reprezintă ocazii foarte bune pentru industrie să se relocalizeze, să își facă bagajele, să se mute în altă parte. Deci trebuie să fim foarte prudenți, să ne asigurăm că avem uh, politici corespunzătoare, inclusiv cele pentru formare, astfel încât să evităm această relocare și să evităm o fugă a creierilor, creierilor, creierului. Știm că, de exemplu, uh, cercetării italieni sunt foarte productivi în străinătate, dar asta înseamnă că pleacă masiv din țară. Iar internetul lucrurilor marchează un tip nou de industrie, de revoluție industrială și noi ne gândim că, ne-am gândit, de exemplu, în trecut că combustibilii fosili o să-i ajute pe oameni într-un fel, dar nu s-a întâmplat chiar așa. Poate că ar trebui să uh, ne asigurăm că oamenii nu ar fi prinși în niște lucruri de muncă repetitive, că se va ajunge la creativitate. Știm că sistemele IT, informatice și cele industriale, mai ales cele legate de energie regenerabile și mai departe, depind toate de industrie străină și mă rog, aș spune foarte multe, uh, dar o să mai fie ocazie și în viitor. Vă mulțumim foarte mult, doamna Capel, acum. și Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc și pentru ocazia de a discuta despre acest raport ca raportor din umbră pentru fracțiunea noastră. Mi se pare un raport foarte important pentru că e vorba de digitalizarea industriei și acest lucru a fost arătat și la urmă, ultima întâlnire G20 din China unde uh, s-a arătat că trebuie să se pună accentul pe viitor pe digitalizarea uh, industriei și a economiei în general mm, în toată lumea. Mi se pare deci că se face un pas foarte important prin acest raport pentru că acum uh, digitalizarea este un vector de dezvoltare și creștere la care nu putem renunța E vorba și de digitalizarea industriei în general, dar și IMM-urilor. Și există studii care demonstrează că și în industrie și în IMM-uri, prin digitalizare, se pot obține uh, creșteri, sporuri de productivitate semnificative și um, rentabilități mai mari ale capitalurilor investite. Deja avem uh, lucrări uh, suficiente pe tema Revoluției 4.0 uh, și uh, care arată că și uh, rata profiturilor uh, poate crește foarte mult și productivitatea. Um, eu mă ocup de un raport privind robotica, un domeniu care e foarte legat de acesta și ceea ce s-a spus mai devreme codul pentru telecomunicații și conectivitate reprezintă de asemenea un impor, lucru foarte important. Sunt posibile probleme foarte mari uh, și pentru digitalizare și uh, Comisia ne-a spus și astăzi că trebuie să se facă pași rapizi foarte înainte pentru a depăși aceste probleme, astfel încât să se vină cu, probleme, uh, cu propuneri noi uh, de reglementare care să asigure o digitalizare generală a um, întreprinderilor și să se creeze infrastructura necesară. Vă atrag atenția asupra faptului că este important să se investească în extinderea industrii, uh, infrastructurii digitale în industrie, pentru că altfel nu se poate asigura digitalizarea industriei și a IMM-urilor. Și din acest motiv ar fi foarte important ca acest raport să se ocupe și de tema infrastructurii, dar și de uh, uh lumea muncii Uh, care se creează, care vine uh, în urma digitalizării uh, industriei și a IMM-urilor. Avem nevoie de competențe, de măsuri în materie de educație noi și s-a și spus acest lucru. Trebuie să se facă ceva în legătură cu um, educația, cu digitalizarea și cu stimularea investițiilor și sper că se vor surprinde toate aceste aspecte. Mulțumesc! De pasare la parola. Și Acum o să dau cuvântul uh, Comisiei Europene, colega Martina Verde. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim aici uh, despre uh, um, IMM-uri ca și coloană vertebrală a industriei și a economiei. Uh, locurile de muncă majoritar vin din acest domeniu și uh, Trebuie uh, să ținem seama și de interconectarea uh, întreprinderilor mari cu cele mici, care sunt uh, furnizorilor. Trebuie să digitalizăm mai mult și domeniile aferente. Deci, mi se pare că aici există un risc să pierdem conexiunea. KFV a încercat să vadă cum, uh, cât de pregătite sunt IMM-urile pentru digitalizare. E un studiu din um, august pentru firme din Germania, dar sunt sigură că, de fapt, se regăsesc multe state membre în aceste uh, rezultate. Introducerea uh, tehnologiilor digitale se întâlnește cu multe obstacole și uh, s-au făcut multe recomandări. Uh, Uh, legate de problemele care există, competențe care nu există, viteza de conectivitate, uh, standardele viitoare, lipsa de finanțări și așa mai departe. Și există și alte motive pe care politica nu le poate influența în multe locuri. Fiecare trebuie să se ajute singur, uh, nu putem uh, obliga pe toată lumea să se digitalizeze, dar, bineînțeles, la nivel european trebuie să creăm condiții cadru care să înlesnească, să permită această transformare pentru toată lumea. Și de ce e important ca aici, în Parlament, să discutăm despre acest uh, raport și din dezbatere uh, să reiasă niște recomandări pentru comisie în legătură cu cum trebuie formulate aceste condiții cadru. De exemplu, cum e în cazul revizuirii telecomunicațiilor sau inițiativa uh, privind uh, ini, uh, inițiativele privind robotica sau protecția datelor și așa mai departe. Uh, numai din aceste obiective se recunoaște că digitalizarea industriei uh, este o temă clar orizontală și transversală și de aceea sper să avem o discuție bună și detaliată și să cooperăm foarte bine. Grazie Martina. Abbiamo... Îți mulțumim, Martina. Urmează acum Comisia Europeană cu doi reprezentanți, domnul Leche de la DG Connect. Vă mulțumesc, domnul președinte. Cred că intervențiile au subliniat, într-adevăr, cât de amplă este transformarea industriei noastre, a economiei noastre și a societății noastre ca urmare a schimbărilor digitale și, de asemenea, subliniază dimensiunea provocărilor și ne bucurăm să constatăm că Parlamentul și-a asumat această sarcină. Pachetul pe care l-am uh, propus noi pe 19 aprilie anul acesta cu privire la digitalizare încearcă să trateze majoritatea, dacă nu toate punctele care au fost menționate astăzi aici și suntem perfect de acord cu analiza cu privire la uh, sarcina mare care ne așteaptă, dar și cu privire la, la oportunitățile pe care le vom avea ca urmare a acestor transformări digitale. Propunerea noastră are cinci capitole, cinci blocuri. Mai este unul pe care l-ați menționat, care se referă la competențele, la adaptarea forței noastre de muncă, a mediului nostru de muncă. Cred că este foarte important să tratăm această chestiune. Acest lucru este legat de disparitățile despre care ați vorbit dumneavoastră în întreaga Uniune, diferențe între statele membre, dar și între diferitele regiuni, care sunt vizibile. De asemenea, există și o legătură între companiile de tehnologie care se descurcă foarte bine, care sunt conștiente de ceea ce se întâmplă și sunt câteva și în Europa care se descurcă foarte bine, dar și disparitatea existentă cu numărul mare de IMM-uri, de companii care nu sunt în tehnologie și care trebuie să se implice în inovările um, tehnologice și în adaptarea la digitalizare. Sigur, Uh, când e vorba de competențe, aceste lucruri um, uh, țin de educație pe parcursul vieții, de recalificare și considerăm într-adevăr că există Uh, destul de mult loc uh, pentru a ne adapta forța de muncă, mediul de muncă, dar și sistemele de învățământ uh, și de educație pe întreg parcursul vieții pentru a fi adaptate la era digitală. Și de aceea am propus un fel de coaliție între toți Uh, actorii implicați, cei care se ocupă de învățământ, uh, companii, sindicate, pentru a gândi um, altfel modul în care îi educăm pe oameni în care ne adaptăm forța de muncă. Și în acest sens uh, vom anunța o extindere a acestei coaliții în curând. Scopul, într-adevăr, este aceea de a regândi aspectele legate de competențele forței noastre de muncă. Deci, partea acestei competențe se reflectă și în comunicarea noastră, dar ne-am gândit și la alte aspecte legate de încredere și de mediul juridic care va permite căpătarea acestei încrederi. Și aici avem două chestiuni care sunt foarte importante pentru um, industrie, datele, utilizarea, exploatarea datelor. Așa cum s-a spus înainte, avem un, o, o comunicare privind fluxul liber al datelor care încearcă să trateze parțial această chestiune și vorbim uh, de asemenea și despre exploatarea, utilizarea datelor. Ce înseamnă acest lucru pentru industrie? Vorbim desigur despre date anonimizate, nu vorbim despre uh, protecția datelor, care este acoperită deja în regulamentul de resort, dar apare această problemă a încrederii, care e legată și de securitate. Sunt foarte importante amândouă. Încă un lucru legat de um, încredere um, este cel legat de răspundere, care uh, vine odată cu o autonomie mai mare, o robotizare mai mare, um, care este legată de tipuri noi uh, de produse, de la vehiculele autonome până la alte invenții și, sigur, și noi trebuie să ne gândim la aceste aspecte în detaliu. Iată, care ar fi elementele principale ale um, adaptării reglementare pe care o propunem în pachetul acesta, pe care le considerăm foarte importante și pe care, de altfel, le-ați subliniat și dumneavoastră în uh, intervențiile dumneavoastră. Uh, și partea a treia, și ea foarte importantă, este cea legată de inovare. Cum să ne asigurăm că inovarea chiar ajunge la toate industriile, la toate uh, tipurile de întreprinderi, oriunde în Europa. Este unul dintre obiectivele de bază ale Comisiei. Să ne asigurăm că orice companie, din orice industrie, orice sector, uh, IMM-uri, um, în tehnologie sau nu, Um, că pot beneficia de pe urma um, inovării și că pot să asigură prin aceasta o eficiență a utilizării resurselor, o eficiență a costurilor și să se poată adapta la noile tipuri de modele de afaceri care apar odată cu digitalizarea. Partea aceasta um, de inovare conține două elemente. Pe de o parte, să ne asigurăm că tehnologia este disponibilă oriunde în Europa, la o distanță rezonabilă de orice companie în operare și în acest sens e nevoie de uh, investiții în uh, centre de competență și statele membre, regiunile ar trebui să facă o mare parte a acestei activități, dar și din partea Uniunii Europene să venim și noi cu o serie de resurse financiare, mai ales prin uh, Orizont 2020, care ar putea să sprijine astfel de activități activități, dar se uh, sprijină și experimentarea, mai ales cu natură transfrontalieră. Și există um, o reticență în uh, rândul IMM-urilor. Acestea au nevoie de o experimentare înainte de a se implica și vom încerca să sprijinim un val mai mare de experimentare pentru IMM-uri și companii de talie medie în întreaga Europa, pentru a se implica în inovarea digitală. Iată așadar o parte a blocului de inovare și celălalt element este să ne asigurăm că avem leadership în Europa, că avem lideri um, și acest lucru este esențial în lanțul de valori pentru ca industria din Europa să se dezvolte, să aibă o produse cu valoare mai mare pe baza tehnologiei pe care o stăpânesc. Acest lucru trebuie să fie la dispoziția lor. Și trebuie să ne asigurăm că avem resurse bine țintite de la dezvoltare în cercetare până la experimentare pe scară largă, până la standardizare. Uh, a fost menționată și este absolut esențială. De asemenea, acest lucru um, poate să afecteze niște zone cheie ale economiei noastre, de la evoluții în domeniul automobilelor, de exemplu, când e vorba de mașinile fără șofer, apoi partea de 5C și rețele de telecomunicații și apoi partea de calculatoare de mare uh, performanțe. De deci ce nevoie aici de uh, tehnologii și așadar acestea sunt niște sectoare pe care le-am identificat ca fiind esențiale, e nevoie de eforturi și la, nevoie, la nivel de Uniunea Europeană, dar și la nivel de state membre pentru a ne asigura că aceste lucruri chiar se întâmplă. Și încă un lucru foarte important, ce menționați dumneavoastră cu privire la industria digitală. Să ne asigurăm că toate statele membre iau inițiative. Avem acum cam 11 inițiative în 11 state membre am dori uh, ca aceste inițiative uh, în ceea ce privește digitalizarea să fie în toate statele membre și să creăm un cadru de coordonare al acestor inițiative. Iată, uh, cam asta este în propunerea noastră și sper că Parlamentul poate să îmbogățească propunerea noastră și să ne sprijine. Vă mulțumim! Vreau să lămuresc un lucru. Domnul Kairi Ron a luat cuvântul, uh, am încurcat uh, numele. Acum aș dori să invit următorul uh, vorbitor să fie succint. Domnule Cromanțel de la doamna de la DG Grow. Vă rog să fiți succintă pentru că vor fi și alte ocazii să discutăm acest subiect în comisia noastră. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să spun din perspectiva industriei câteva Europa are deja poziție de lider în multe sectoare de producție, servicii, automobile, esență medicală, dar pentru a-și menține leadership-ul global e nevoie de investiții și inovare pe mai departe și modernizarea industriei. Acest pachet adoptat în aprilie e foarte important ca element suplimentar la strategia privind piața pentru a parcurge transformarea digitală. Radea plus valoare o reprezintă convergența tehnologiilor digitale cu alte tehnologii, cum ar fi Key Enabling Technologies și modele inovatoare de afaceri, integrarea lor. Acestea vor crea firme inovatoare, va stimula competitivitatea noastră internațională. Această transformare digitală, după cum menționam mulți membri, afectează fiecare industrie, transporturi, domeniul bancar, automobile, sănătate. E nevoie de colaborare între industriile manufacturiere și digitală, într-adevăr. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte despre standardizarea TIC, comunicarea pe această temă ca parte a pachetului. Elementul de standard a fost menționat de mulți vorbitori deja. Toate sectoarele economiei se bazează pe tehnologiile digitale, care se schimbă tot mai rapid și limitele între tehnologii și domeniul TIC și industriile <clears throat> tradiționale devin tot mai neclare. Ce încercăm să realizăm cu comunicarea privind standardizarea e interoperabilitatea pentru a asigura că tehnologiile digitale și sistemele viitorului funcționează foarte bine, că există o tranziție lină de la unele la altele. Comunicarea are doi piloni. Unul, prioritizarea a cinci tehnologii considerate cele mai urgente domenii de acțiune 5G, internetul lucrurilor, cloud computing, cibersecuritate și tehnologii materie de date. Acestea sunt domeniile identificate de noi unde e nevoie de acțiune cu cea mai mare urgență și acțiunea în aceste domenii poate să accelereze digitalizarea cu un impact imediat asupra competitivității în domeniul e-health, sisteme inteligente de transport, automobile conectate și inteligente, locuințe, orașe inteligente alte elemente. O a doua parte a comunicării propunem un proces de înaltă valoare pentru a validariza, monitoriza și unde necesar să adapteze prioritățile pentru a corespunde scopului propus ceea ce se va face prin utilizarea instrumentelor din sistemul european de standardizare cu implicarea unei game diverse de factori interesați împreună cu inițiativa comună privind standardizarea vom ține la curent uh, Parlamentul, Consiliul, vom implica reprezentanții industriei și alți factori implicați pertinenți și organizațiile europene de standardizare. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumim. Domnul Butikofer, pe curând și mulțumim că s-a ocupat de acest domeniu atât de interesant. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc colegilor pentru contribuțiile concise. Aștept cu interes cooperarea și aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru că a reiterat lucrurile pe care le știam. Vă mulțumesc tuturor. Acum las președinția domnului președinte Buzek. Am muncit foarte bine până acum. Mulțumesc. Good morning, ladies and gentlemen. Mulțumim, doamnelor. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Punctul următor de pe agenda. Punctul 5. Inițiativa Medicamente Inovatoare, întreprindere comună ca exemplu din implementarea Orizont 2020 va fi o prezentare pe care o va face a, directorul executiv IMI, domnul Pierre Melie. Mi-aș permite la început să spun câteva cuvinte. În drept uh, comisie de resort avem datoria în mod constant să evaluăm dacă implementarea programului e pe drumul cel bun sau nu. Dacă apar noi provocări, dacă sunt schimbări legislative sau bugetare necesare sau de avut în vedere. În acest context, prezentarea aceasta e foarte importantă. IMI este una dintre mai multe parteneriate public-privat care implementează o parte din Orizont 2020 în baza articolului 187. Și aș vrea să spun că IMI 2 s-a înființat la jumătatea lui 2014 după negocierea cu succes de către Parlamentul European la sfârșitul legislaturii anterioare într-un pachet de mai multe parteneriate public-privat. O să-l invit pe domnul director general să ne prezinte în câteva cuvinte începutul, pentru că știu că e cel mai mare partener public-privat din lume în uh, domeniul uh, științelor vieții. Ceva cu adevărat incredibil să ne dea și niște cifre în legătură cu inițiativa dumneavoastră sau a noastră. Dumneavoastră sunteți director general. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Buzek, stimați membrii Parlamentului, vă mulțumesc foarte mult că am dat posibilitatea să vă prezint uh, la zi inițiativa privind medicamentele inovatoare. După cum știți, Parlamentul European a fost foarte important în uh, înființarea noastră și mă bucur foarte mult să vin să vă prezint informații la zi. Să vă reamintesc pe scurt, e vorba de o inițiativă de mari dimensiuni cu un buget de 5 miliarde de euro. E un parteneriat între Comisia Europeană și Federația Europeană a Industriei și Asociațiilor Farmaceutice. Contribuția Pharma contribuie în natură și nu primește, desigur, finanțare de la Uniunea Europeană. Aceasta merge la partenerii din sectorul public în acest parteneriat PP. De ce avem nevoie de IMI în spațiul uh, inovării? Uh, procesul de cercetare-dezvoltare de e foarte complicat, e riscant, durează mult, e foarte costisitor. Mecanismele biologice care stau la baza bolilor determină această complexitate, iar progresele științifice sunt uimitoare în același timp și au un impact deosebit, <clears throat> nu doar uh, supra modului în care înțelegem maladiile, ci și în proiectarea testelor clinice și modificarea <clears throat> traselor prin care pacienții să aibă acces la medicamente novatoare la timp și în mod adecvat. Deși exista cercetări excelente în întreaga lume și multe dintre aceste boli, după cum știți, în ce le privește, în continuare nu avem uh, suficiente antibiotice noi pentru a combate problema și a rezistenței antimicrobiene pe plan mondial. Nu avem uh, tratament pentru diabet sau demență și așa și mai departe. IMI sprijină produse pe gama întreagă de dezvoltare, implementare și inovație. Identifică și dezvoltă potențiale diagnostice și medicamente, testează siguranța și eficacitatea inovațiilor și, desigur, Sperăm că adaptează procesele pentru a mări eficiența. În finanțarea acestor proiecte creăm un nou tip de ecosistem public și privat. Peste 9.000 de cercetători sunt implicați, 900 de echipe academice, 500 de echipe din industrie, peste 200 de IMM-uri, grupuri de pacienți, pentru că pacienții sunt foarte importanți. Toate acestea creează <clears throat> noul ecosistem vibrant din Europa. IMI 1 s-a alocat întreaga finanțare în acesta. Aici vedeți o diagramă alocării IMI 1 și începuturile IMI 2, după cum vedeți. În multe domenii legate de boli, o mare porțiune legată de bolile infecțioase și probleme legate de rezistența antimicrobiană, care e o amenințare globală. Și în ultimele minute aș vrea să vă arăt câteva exemple legate de munca noastră. Primul, în ce privește rezistența antimicrobiană, e o amenințare crescândă. Raportul ONIL recent se referi la acesta și combatem la diverse niveluri de cercetare. Primul, fundamental, să vedem cum facem ca noile medicamente să ajungă la bacteriile pe care, ne, pe care încercăm să o combatem. În al doilea rând, să dăm posibilitatea să se mărească eficiența ca noile medicamente să ajungă în faza de testare clinică pentru a da posibilitatea proiectelor să implice multe IMM-uri Procesul de dezvoltare clinică, după cum știți, consumă mult timp, e nevoie de rețele de specialitate pe care le construim noi în întreaga Europa și, în fine, încercăm să creăm și noi modele de afaceri pentru a da stimulente industriei să investească în acest domeniu care pune multe provocări. Acum, în legătură cu maladia Alzheimer și demenția, nu mai trebuie să vă prezint eu problema aproximativ 50 de milioane de persoane sunt uh, afectate. Cifra în creștere pe măsură ce îmbătrânește populația în societățile noastre. Aici ne uităm nu doar la cauzele de bază ale demenței, ci și factorii de risc. Încercăm să dezvoltăm uh, cohorte clinice care să permită intervenții timpurii înainte ca maladia să se instaleze, să devină irreversibilă și să implicăm și alte tehnologii, nu doar industria farmaceutică, ci și de imagistică și alte tehnologii care sunt necesare. Vreau să subliniez doar că pe 8 noiembrie domnul Maragal și colegii vor găzdui o manifestare legată de proiectele legate de Alzheimer ale IMI și am invitat și Human Brain Project finanțat de DigiConnect. Există această interdisciplinaritate la care v-ați referit și dumneavoastră în spațiul digital cu unele dintre cele mai recente cercetări în materie de Alzheimer. Ne ocupăm și de unele chestiuni orizontale, cum ar fi siguranța medicamentelor, de foarte mare importanță, reacții adverse la medicamente care generează Multe vulnerabilități duc la mortalitate în fiecare an și trebuie să înțelegem mai devreme în proces cum putem prevedi mai ușor toxicitatea moleculelor înainte de a ajunge în oameni. Sunt diverse proiecte, unul se cheamă ETOX, care în esență se bazează și aici companiile farmaceutice conlucrează mult mai strâns, contribuie colectiv cu date în seturi mari de date. Aici e unul dintre marile proiecte de date, ceea ce n-ar fi posibil fără o structură cum e IMI, pentru că reunește pe toată lumea din domeniile public și privat, deci um, poți să verifici în această bază de date medicamenturi, să vezi pe baza unor criterii specifice legate de toxicitatea medicamentelor, ceea ce contribuie foarte mult la reducerea utilizării animalelor în cercetare. În fine, avem niște proiecte de mari dimensiuni în faze incipiente de dezvoltare a medicamentelor, unul de utilizare de mari colecții de compuși în anii din trecut erau activele cele mai secrete ale unei companii farmaceutice. În prezent, șapte companii farmaceutice pun aceste active la un loc cu mediul uh, universitar, cu compuși academici și au o super bibliotecă de compuși, care este probabil cea mai mare și cea mai bună din lume. Multe IMM-uri pot veni, pot să-și compare elementele, să se uite la acești compuși îi spune European Lead Factor, este una, una dintre marile reușite în ce privește crearea uh, de lucrări uh, științifice publicate, brevete înregistrate și așa mai departe. <clears throat> Nu doar că noi creăm, desigur, excelența în cercetare, avem și un impact asupra părții de reglementare a ecuației și, de asemenea, asupra părții de afacere a ecuației. Multe dintre proiectele noastre se leagă de biomarcare, care acum sunt în fază de calificare cu Agenția Europeană a Medicamentului și încercăm să aducem acești actori, să implicăm de la început, să implicăm nu doar pacienții, nu doar organismele de reglementare, ci și cei din economia sănătății, organisme care pot să ne ajute să simplificăm întregul proces. Durabilitatea este un element foarte important. Cum susținem seturi de date foarte valoroase create în viața proiectelor IMI. Unele au creat propriile fundații care au fost înființate cu aceste seturi mari de date și sunt finanțate acum prin sectorul farmaceutic, prin alte sectoare, pentru că există o valoare uriașă percepută care să permită susținerea acestor active. În fine, apoi, în încheiere, <clears throat> a, ne concentrăm pe modul de implicare a pacienților. Grupurile de pacienți implică în proiectele noastre Fundația de Cercetare în materie de diabet e partener asociat la IMI Acestea vor deveni tot mai importante. Avem programe de formare pentru pacienți, implicarea pacienților în proiectele noastre și așa mai departe. Ne-am depășit timpul alocat. Vă rog să consultați și pagina de internet. Avem multe informații cu la toate proiectele acolo și nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție. Aici aveți niște cifre pe care vi le spun atenție. Mulțumim foarte mult, domnule director executiv, domnule Meulien. Doamna Grostet ar dori să pună o întrebare să se facă niște observații. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea, în primul rând, să îi mulțumesc domnului director pentru prezență și să-l felicit pentru munca remarcabilă pe care o face la conducerea IMI din 2015. Chiar dacă intervenția dumneavoastră e scurtă, arată cât de interes uh, e IMI și nu e ușor să convingi oamenii. Am fost raportoare pentru înființarea IMI și apoi raportoare pentru grupul meu la IMI 2 și știu foarte bine care sunt criticile formulate, după părerea mea cu totul nefondată și care sunt adresate acestui parteneriat public-privat. E adevărat că unii se tem în permanență de parteneriatul public-privat în general, eu spun din potrivă că e vorba de o inițiativă cu adevărat esențială. E un semnal extrem de puternic dat de Uniunea Europeană <clears throat> în favoarea inovării medicale, a accesului pacienților la tratamente. Un subiect pe care tocmai l-am discutat la Comisia Envi în această dimineață, accesul pacienților la medicamente, la inovare, Ascultând majoritatea colegilor, îmi dau seama că e nevoie de o muncă pedagogică pentru a explica în ce măsură sprijinul nostru pentru inovarea medicală e esențial. Așadar, felicitări pentru ce faceți în cadrul IMI, mulțumită Orizont 2020, mulțumită inițiativei pentru medicamente inovatoare. Europa poate transmite un mesaj foarte puternic și noi adesea că putem da mesaje pozitive în legătură cu ce face Uniunea Europeană și eu spun că astăzi trebuie să știm, să spunem că suntem capabili să mobilizăm mijloacele financiare pentru a face să se nască sinergiile necesare inovației. Și, într-adevăr, IMI e un foarte frumos exemplu. Sunt două subiecte de cercetare la care v-ați referit, care fac parte dintre prioritățile IMI 2, care mă interesează în mod deosebit. Mai întâi, cercetarea împotriva maladiei Alzheimer, demenție, despre care ați vorbit, tot ce se referă la maladiile neurodegenerative și apoi tot ce se referă la rezistența la antibiotice, la antimicrobiene, care, după cum știm, sunt un pericol real pentru progresele medicine. Am o întrebare. În legătură cu aceste două subiecte, Alzheimer și rezistența la antimicrobiene, ați putea să ne dați mai multe amănunte în legătură cu rezultatele pe care le obțineți. Cred că e de interes pentru toată lumea. În orice caz, felicitări și mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum domnul Pohai, al doilea vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața, domnule președinte. Domnule director, stimați colegi. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule director, pentru prezentare. Mă interesează foarte mult inițiativa IMI și ca membru la Comisia de Control Bugetar. Sunt raportor pentru toate joint venture-urile pentru 2015, dar și pentru inițiativa dumneavoastră și mă bucură foarte mult să aud rezultatele acestei inițiative în ultimele luni și în ultimii ani. Și privesc foarte favorabil, mai ales când e vorba de implementarea Orizont 2020. Aș vrea să vă spun că acest uh, parteneriat a ținut cont și de recomandările noastre referitoare, de exemplu, la rata de eroare a gestionării proiectelor comune. Impactul socioeconomic a fost un alt element al analizat uh, și aș vrea să formulez două întrebări. Care este cea mai mare plus valoare după părerea dumneavoastră, pentru sprijinul de proiecte care nu se concentrează pe cercetarea fundamentală sau preclinică? De exemplu, formarea în domeniul de dezvoltare medicinii, în domeniul farmaceutic sau proiecte de marketing. Ce părere aveți despre acestea? În ultimii câțiva ani, IMM-urile s-au implicat mai mult în activitățile dumneavoastră. Cred că era până la 16% în 2015 între beneficiari. Parlamentul European e de fapt foarte interesat de IMM-uri, de implicarea lor, angajamentul lor în activitățile dumneavoastră. Cu toate acestea, rata respectivă nu a crescut, din păcate. Ce o să faceți în acest sens? Vă gândiți care e principalul obstacol în care merg? Mulțumim, doamna Moody. Mulțumesc. Mai întâi, pe baza comentariilor făcute deja în legătură cu realizările IMI de până acum și anticiparea de alte realizări pentru a schimba foarte mult lucrurile. Avem cu toții o responsabilitate să comunicăm mai bine cu cetățenii sau către cetățeni ce se întâmplă, indiferent că e vorba de Alzheimer, diabet, toate aceste alte suferințe <clears throat> vor putea beneficia de activitatea dumneavoastră. Ce s-a spus despre parteneriatul public-privat în această sferă e un lucru bun care rezolvă, rezolvă un uh, element de eșec pe piață. <clears throat> O plus valoare ușor de demonstrat pe care o aducem în domeniul medicamentelor. Întrebarea mea, dacă aș putea să o formulez așa, știu că sunt universități în regiunea de unde vine eu, Regatul Unit, care sunt implicate activ în activitatea IMI și știu că și organizații caritabile în domeniul cercetării E ceva extrem de apreciat, un activ foarte valoros în care se implică. Deci, v-aș întreba poate cum vedeți dumneavoastră lucrurile privind uh, în perspectivă în legătură cu ce contribuie Marea Britanie, baza de cercetare, oamenii noștri de știință, cu ce contribuie ei la IMI și cât de apreciate sunt acestea. Mulțumesc. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnul Zuliniu. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam și eu să mulțumesc uh, domnului director pentru prezentare și să-l felicit pentru activitatea IMI. Accesul la medicamente inovatoare este, bineînțeles, foarte important. Putem descoperi soluții noi pentru noile probleme de sănătate și pentru aceasta este nevoie de parteneriate. Vedem, bineînțeles, și o creștere a rezistenței la antimicrobiene. Parteneriatele public-privat, Orizont 2020, sunt factori foarte importanți dacă ne gândim și vrem să ne asigurăm că fondurile europene ajung până la urmă la cetățeni, că aceștia din urmă beneficiază de pe urma utilizării fondurilor. Și ajung acum la întrebare când se dezbat astfel de probleme în țara mea, de exemplu, întotdeauna se pune întrebarea legată de preț, care va fi impactul cercetării asupra prețului. Pot aceste medicamente inovatoare uh, să ducă la implozia sistemelor de asigurări sanitare naționale, pentru că acele costuri vor fi foarte mari? Sau pentru că vor împiedica apariția altor medicamente? Așadar, cum va influența acest proiect uh, prețurile? Mulțumesc, domnul Codicec. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări. Invitatul nostru a vorbit de succese extraordinare care deja au fost uh, obținute. Mulți întreabă la ce servește Uniunea Europeană. Iată aici un răspuns, tocmai în acest domeniu atât de important. Și întrebarea mea este, în afară de Alzheimer, pentru care cercetarea e foarte complicată și știu, pentru că și eu uh, contribui uh, într-o mică măsură la progrese care sunt încă îndepărtate, dar uh, și rezistența la antimicrobiene reprezintă o cale lungă și problematică. V-aș întreba, V-ați gândit să vă implicați în uh, robotică? Mulți și-au pierdut locurile de muncă datorită afirmării roboticii. Și apoi și cancerul. Există multe tipuri de cancer și există cancerul endometrial, care e foarte bine cercetat, însă mai există multe necunoscute în ceea ce privește cancerul. Un alt lucru la care mă gândesc acum anumite um, elemente de înlocuire ortopedică. Știm că la nivelul șoldului există variante foarte interesante. Aș vrea să știu ce altceva se mai cercetează. Domnule director, vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc tuturor, sunt întrebări excelente și voi încerca să le răspund. Doamna Grostet, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Cred că în ceea ce privește rezistența la antimicrobiene, unul dintre cele mai importante lucruri pe care le facem e să invităm IMM-uri să discute cu experți cu foarte mare experiență care să le uh, orienteze în legătură cu cercetarea sau uh, abandonarea anumitor molecule. Sunt oameni cu mare experiență în legătură cu uh, rezistența la antimicrobiene și pot să orienteze, să sfătuiască IMM-urile. În al doilea rând, legat tot de rezistența la antimicrobiene, este nevoie, nevoie de o rețea nu doar europeană, ci globală, mondială. E vorba uh, de o internaționalizare pe care punem accentul, pentru că multe din cele ce se întâmplă în Statele Unite uh, și în alte locuri, trebuie să ne ajute să creăm o rețea mondială, pentru că problema nu e doar europeană, ci mondială. Acestea ar fi lucrurile de spus în legătură cu rezistența. În legătură cu Alzheimer, a spune două lucruri. Ne ocupăm foarte mult de descifrarea subtipurilor de Alzheimer, pentru că, de fapt, Alzheimer nu e o boală unică, uh, de un singur fel. Acum este clasificată, subclasificată și e fascinant să vedem care vor fi efectele acestor categorizări, pentru că clasificarea va influența și intervențiile posibile. Și dacă avem o descriere foarte bună a unui număr mare de pacienți, putem să ne adresăm foarte rapid, sperăm noi înainte de instalarea bolii și astfel să facem niște progrese în acest sens. Impactul socioeconomic, domnul Pohe l-a menționat. Și, de asemenea, problema formării și a IMM-urilor. Aveți dreptate. Problema formării în acest spațiu translațional al medicamentelor inovatoare este absolut esențială. Trebuie să ajutăm pe profesioniștii din domeniul sanitar să înțeleagă mai bine acest spațiu dar să educăm și pacienții, deoarece vocea pacienților se afirmă tot mai tare. Unul dintre proiectele noastre este unul de creare de module de formare, pentru că formarea, instruirea este esențială. IMM-urile, aveți dreptate. Uh, Implicarea IMM-urilor în prima fază a IMI 1 a fost foarte bună, 16% aproximativ și acum în IMI 2 avem cam 12%, ceva mai puțin. Ne interesează foarte tare care sunt problemele. Vrem să venim în întâmpinarea IMM-urilor ca să se implice mai mult, să înțelegem sau să înțeleagă cadrul uh, de proprietate intelectuală care nu e chiar așa de complicat, deși îi sperie pe mulți, și unele IMM-uri uh, se tem, deci, să intre în aceste mm, consorțiumuri uh, foarte uh, mari. Deci trebuie să încercăm să-i contactăm pe alte căi și ne ocupăm de acest lucru. Doamna Moody. Întrebarea dumneavoastră e foarte importantă. Într-adevăr, Regatul Unit e primul beneficiar al IMI, e în frunta listei. Apreciem foarte tare ce fac universitățile, companiile, IMM-urile, grupurile de pacienți din Regatul Unit, pentru că și grupurile de pacienți sunt foarte active, foarte bune, s-au maturizat foarte bine. Deci, uh, Regatul Unit e foarte important pentru noi și sperăm să găsim o modalitate de a menține acest lucru. Deocamdată mesajul e că continuăm ca până acum. Regatul Unit ar trebui să participe în continuare la IMI, deci deocamdată nu se schimbă nimic. Dar mulțumesc pentru întrebare. Avem o întrebare de la domnul Zurinio în legătură cu prețurile. Într-adevăr, E un domeniu foarte complicat și controversat. După cum știți, nu există o problemă europeană deocamdată. Negocierile se fac la nivel național. Ceea ce încercăm noi să facem în IMI este ca procesul de cercetare și dezvoltare și inovare să fie mai eficient și sperăm cu toții ca acest lucru uh, va da naștere la, va duce la crearea de medicamente mai uh, abordabile. Toată ideea medicinei personalizate pleacă de la ideea de a avea tratamente mai personalizate, mai țintite pentru pacienți la momentul oportun în viața lor. Și Asta nu va funcționa dacă pacienții nu își vor putea permite medicamentele la momentul când au nevoie de ele. Deci, noi vrem intervenție timpurie pentru a crește eficiența procesului general, ceea ce astăzi nu se poate asigura din mulți factori, din cauza mai multor factori. Și am avut mai multe întrebări și despre cancer. Ne ocupăm mult de cancer și o să ne ocupăm pe viitor și mai mult de cancer. De anul acesta avem o, un grup de guvernanță strategic care se ocupă numai de cancer. E ceva destul de nou, deoarece acum companiile văd că există un mare avantaj în a conlucra în ceea ce privește cercetarea acestor boli. Ne interesează robotica foarte mult. De fapt, un proiect de care v-am vorbit, uh, uh, European Lead Factory, uh, a creat în Olanda o structură robotică de vârf în care s-a investit foarte mult și care, de fapt, a creat ocuparea forței de muncă, a adus locuri de muncă de mare valoare în acea regiune din țările de jos. Mai puțin ne ocupăm de uh, protezele ortopedice în acest moment, însă o să ne ocupăm mai mult de domeniul terapiilor avansate și uh, autoterapiilor pentru tipurile rare de cancer sau bolile rare și care după aceea vor putea fi generalizate și la alte afecțiuni. Sper că am răspuns la toate întrebările. Sunt sigur, spune domnul președinte. Dar, bineînțeles, întrebarea cea mai importantă se referă și la reacția opiniei publice. Vrem să știm foarte clar de ce IMI și alte uh, întreprinderi comune sunt atât de importante, proiecte comune sunt atât de importante pentru folosirea banilor din Orizont 2020. Da, analizăm cu atenție. Se vorbește de adiționalitate. Cea trăsătura proiectelor IMI se datorează exclusiv IMI. E posibil să organizați totul în acest mod colaborativ? A fost una dintre întrebările tuturor membrilor, adică exact cum să explicăm cetățenilor că, de fapt, inițiativa e una bună? Bun, noi credem în ea, credem în ea, dar nu e suficient întotdeauna să crezi. Știu. Aș spune trei lucruri. E o inițiativă în care, pentru prima oară, parteneri din industrie colaborează între ei. Deci venim într-o industrie foarte competitivă, cea farmaceutică. Și acum vedem că 7, 8, 9 companii lucrează împreună. Aceste companii uh, atacă problemele pe care nu le pot rezolva singure. Deci avem nevoie de creativitatea mediului academic, al IMM-urilor, pentru a rezolva problemele. Și încă un lucru unic, creăm o acțiune de dimensiune mare, pentru că avem eforturile comisiei și ale companiilor și putem să ajungem la dimensiunile sau la forța de acțiune pe care o au sau chiar o invidiază cei din Statele Unite. Mulțumesc, cred că acum suntem mulțumiți și putem să discutăm despre aceste proiecte, acesta și altele, cu cetățenii, pentru că bănuiesc că este vorba de un mecanism asemănător și pentru celelalte proiecte. Mulțumim! Dragi prieteni, să trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi din această dimineață. Punctul 6, reacții și informări în legătură cu trialogurile în desfășurare. Avem un trialog important, uh, etichetarea pentru eficiența energetică sau în funcție de aceasta. Și um, e un subiect important, nu așa de facil uh, cum ne așteptam, poate, așa că e foarte important să ascultăm ce are de spus domnul Dario Tamburano, raportorul nostru. Vă rog. Da, e vorba de dosarul privind propunerea de regulament privind revizuirea criteriilor de eficiență, etichetare în funcție de eficiență energetică, acoperind o gamă mare de produse, de la cele electrocasnice la centrale de încălzire, boilere și alte produse. Ah, dacă Am uh, avut o majoritate satisfăcătoare uh, în discuțiile noastre, trialogurile continuă și sper să le încheiem în trei reuniuni. Speram, de fapt, să se întâmple acest lucru, dar nu s-a putut. Uh. Avem probleme instituționale care depășesc acest dosar, adică e vorba de actele delegate și cele de punere în aplicare. Mhm. În decembrie anul trecut uh, s-a adoptat o poziție în Consiliu pe acest dosar și în legătură cu actele de punere în aplicare, dar uh, Parlamentul dorește acte de punere în aplicare. Am avut în iarna trecută un acord interinstituțional, însă el e interpretat diferit uh, la nivelul Consiliului, Comisiei și Parlamentului. Uh, Așa că fiecare interpretează în mod diferit procedurile care trebuie urmate conform conceptului de mai bună legiferare. Consiliul um, rămâne pe poziții în legătură cu actele de punere în aplicare. Noi insistăm pe acte delegate și chiar dacă am acceptat actele de punere în aplicare, s-ar putea ca acest dosar să se blocheze la nivelul conferinței uh, președinților. Deci nu e vorba doar de fondul și conținutul dosarului, ci și de uh, probleme care pot apărea în legătură cu orice act legislativ pe care îl analizăm. E un dosar foarte tehnic, nu o să intru în detaliile fiecărui articol, dar ar putea să existe un acord. Uh, redimensionarea noilor etichete, de exemplu, ar fi un aspect. Trebuie să analizăm conceptul și programul. În legătură cu baza de date, ne apropiem de un acord încet, încet și apoi uh, în legătură cu piața și protecția consumatorilor, E bine, trebuie să vedem uh, dacă sunt probleme cu rambursările și alte probleme. E un lucru foarte important după scandalul Volkswagen, deci trebuie să vedem dacă există carențe la nivelul regulilor și stau la dispoziția tuturor dacă sunt întrebări și, bineînțeles, mulțumesc și domnului președinte pentru că chiar a fost un bun președinte și ne-a stat alături de la început până la final. Deci mulțumesc încă o dată. Mulțumesc foarte mult domnule raportor. Vă mulțumesc, domnule Dario Tamburano. Vedeți că nu este ușor să negociezi. Ne așteaptă niște negocieri grele în următoarea rundă, pentru că n-am reușit să încheiem în trei runde, cum spunea și domnul Tamburano. Acum, aveți întrebări? Aveți observații? pentru raportorul nostru, în principal. Din punctul meu de vedere, dacă îmi permiteți, aș spune un singur lucru. Aș face o observație. E foarte important să ajungem la un fel de poziție comună a Parlamentului European. De ce? Pentru că mandatul votat în plenară trebuie ușor modificat. După cum știți, în cursul negocierilor nu putem să obținem ceea ce am propus în plenară sau în comisia noastră. E clar. Așadar, ar fi foarte bine dacă și înainte de reuniunea la nivel tehnic de vineri raportorii din umbră și raportorul a, pe fond ar trebui să se întâlnească, ar putea să se întâlnească, să spună ce se poate face din punctul nostru de vedere. Consiliul propune unele soluții și ar trebui să fie clar dacă suntem sau nu gata să fim de acord. Evident că trebuie să ne apărăm poziția, știe toată lumea acest lucru și raportorii din umbră și raportorul încearcă să facă acest lucru, deci nicio problemă. Dar o poziție comună, puternică pe această chestiune ar fi de dorit. Și eu susțin poziția că actele delegate sunt necesare în acest caz. Nu este nevoie de acte de punere în aplicare, pentru că și în regulamentul precedent s-a optat pentru aceste acte delegate și la fel se așteaptă acum după ultimul acord cu Consiliul și Comisia Europeană privind o mai bună reglementare și legiferare. Deci să mergem în acest sens. Acte delegate, nu acte de punere în aplicare, așa cum propune Consiliul, cum dorește Consiliul. Dacă nu mai sunt alte întrebări și uh, totul este mai mult sau mai puțin limpede din punctul dumneavoastră de vedere, aș încheia reuniunea noastră de dimineață. Ei, de fapt, nici nu mai este dimineață, Deja am trecut de prânz, așa că e foarte bine. O închidem după amiază. Deci e foarte bine. Vă mulțumesc și ne revedem la ora 3. Și informația cea mai importantă, mâine la ora 9 de dimineață votăm. Votăm preț de 3 ore. Așa prevede secretariatul că se va întâmpla cu tot cu pauza de la mijloc, care va fi necesară, chiar trei ore și jumătate o să dureze votul. Muncim așa de greu în toate comisiile, încât avem, iată, mult de votat. Suntem o comisie extraordinară. Deci ne vedem astăzi la ora 3 și apoi mâine de dimineață, iar mâine după amiază avem reuniune comună cu Comisia Cult. Foarte important. Industriile creative. O idee nouă creată, care a apărut în comisia noastră și vă invit să participați. Mâine terminăm la 6 și jumătate. Deci, reuniunea noastră se termină mâine la 6 și jumătate. Înțeleg că toată lumea va participa. Eu sigur particip. Mulțumesc și ne vedem la ora 15. What